Good morning everybody. We have a long Bună dimineața tuturor. Avem o zi lungă în fața noastră. Vă rog să luați loc. I-am făcut interpretare, dar ce am auzit, cred că din diful. I don't have it. Citizenship, huh? No. Ist Will ich anfangen? und Hab's nicht. Okay. So wir beginnen with. Vom începe așadar cu prima votare. Este vorba de armonizarea pieței interne, drepturi de proprietate intelectuală. Doamna Ferhain, doriți să luați cuvântul? Da, voi fi foarte succintă. Dragi colegi, aș dori să vă mulțumesc pentru buna colaborare pentru redactarea acestui aviz. A fost o colaborare foarte constructivă, după părerea mea, și cred că am subliniat foarte mult uh, aspectul cultural și nu ne-am ocupat doar de pirateria produ- produselor, ci am ținut cont de interesele culturale în general. Și vă mulțumesc pentru acest lucru. Îți mulțumesc, Sabina. Sper că aveți cu toții un text uh, notat foarte bine pentru a mă putea urmări. Compromisul 1. Cine este pentru? Cincizeci și nouă. Cine stă pentru? Împotriva? abțineri, respins. 60, cine stă pentru, împotriva, abțineri, respins. 61, cine stă pentru, împotriva, abțineri, respins. 62, cine stă pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm, s-a deschis votul, amendamentul 62. Amen. Votul s-a închis. Cincisprezece împotrivă, 9 pentru, respins. 63 a fost retras, 64 pe două părți. Prima parte, cine stă pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 5 împotriva. Îmi pare foarte rău dacă nu ridicați mâna, va trebui să verificăm de fiecare dată. A doua parte acum, cine este pentru? Împotriva abțineri, respins. Trecem la amendamentul 66. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 68. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 70. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 71. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 72. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Adoptat. 73. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Compromisul 1. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Adoptat. 78. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Adoptat. 79. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Adoptat. 80. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Amendamentul 80. S-a închis votul. 15 pentru, 12 împotriva, adoptat. 81, cine este pentru? Împotriva, abțineri. Adoptat. 8, cine este pentru? Împotriva, abțineri, adoptat. 82 cine stă pentru, împotriva abțineri adoptat. 83 cine stă pentru, împotriva abțineri adoptat. 84 cine stă pentru, împotriva abțineri respins. 85 cine stă pentru, împotriva abțineri respins. 86 cine stă pentru, împotriva abțineri respins. 87. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 88. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul numărul 2. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Adoptat. Trecem la 91. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Adoptat. 93. Pentru. Împotriva abțineri. Adoptat. 94 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul oral 1, cine stă pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 95, cine stă pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 96, cine stă pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 96. S-a închis votul. 14, 14, respins. 11, cine stă pentru? Împotrivă. abțineri, adoptat. 98, cine stă pentru? Împotrivă. abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 98. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 împotrivă, 12 pentru, respins. 99, cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 100. Cine este pentru? Împotriva. Abținări. Haideți să verificăm. Verificăm amendamentul 100. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 101. Cine stă pentru? Împotriva. Abținere. Respins. 102. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. 105. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Verificăm. S-a deschis votul la 105. S-a închis votul. Adoptat. 106. Cine stă pentru? Împotriva abținerii. Adoptat. 109. Cine stă pentru? Împotriva abținerii. Respins. 110 pentru. Împotriva abținerii. Adoptat. 112. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Deci, adoptat. Da, amendamentul 12 nu ar fi trebuit să-l votăm pentru că este caduc ca urmare a adoptării amendamentului 110. 111 atunci. Cine stă pentru? Împotriva abținere respins. Compromisul numărul 3. Cine stă pentru? Împotriva abținerii. Se adoptă. 116. Cine stă pentru? Împotriva abținerii? Adoptat. 117. Cine stă pentru? Împotriva abținerii? Respins. 118. Cine stă pentru? Împotriva abținerii? Adoptat. 119. Pentru? Împotriva abținerii? Respins. 120 pentru, împotriva, împotriva, abțineri, respins. 121. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Adoptat. 122. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 122. S-a închis votul. 16 pentru, 12 împotriva, adoptat. 124, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm din nou. Amendamentul 124 s-a deschis votul. S-a închis votul. 14 pentru, 13 împotriva, adoptat. 126, cine stă pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 14, cine stă pentru, împotriva, abțineri, respins. 15. Cine stă pentru? Împotriva abțineri adoptat. Compromisul numărul 4. Cine stă pentru? Împotriva abțineri adoptat. 17. Nu? Sau? Compromisul 5. Compromisul 5 așadar. Cine stă pentru? Împotriva abținere adoptat. 22. Cine stă pentru? Împotriva abținere respins. 23 cine stă pentru, împotriva abțineri adoptat. 24 cine stă pentru, împotriva. Sau? Douăzeci și cinci. Cine, cine pentru, împotriva, abține, respins. 26. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 27. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. 29. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. 30. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Adoptat. 34. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. 35. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 36. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 40. Nu. 37. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Adoptat. 38. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. 40. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. 39, cine este pentru, împotriva abțineri adoptat, 41 pentru, 41 deci pentru, împotriva abținere respins, 42 în două, pe două părți, prima parte cine este pentru, împotriva abținere adoptat, a doua parte cine este pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm. Deschidem votul pentru a doua parte de la amendamentul 42. S-a închis votul. 17 împotriva, 12 pentru, respins. 43, cine stă pentru, împotriva, abțineri, respins. 44, cine stă pentru, împotriva, abțineri, respins. Nu, 45 acum. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 7, cine stă pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 50, pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 44. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Vot final. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 5 împotrivă, 2 abținări. Felicitări Sabinei și tuturor raportorilor din umbră. Wir kommen dann zu Punkt 7 der Tagesordnung. Da geht's Ajungem la punctul 7 de pe ordinea de zi, utilizări ale operelor orfane. Sabine doresc să iei cuvântul. Aș dori să nu spun același lucru ca și înainte, deși am avut la dispoziție două săptămâni, cred că am fi avut nevoie de ceva mai mult timp pentru a putea lucra mai bine. Regret acest lucru, mi-aș fi dorit de fapt o propunere mult mai bună și mai cuprinzătoare și din partea comisiei să fi fost uh, incluse mai multe lucruri decât uh, cărțile. Cred că este o măsură foarte importantă pentru cultură și pentru discutarea acestei măsuri cred că am fi avut nevoie de mai mult timp. Cu toate acestea aș dori să mulțumesc tuturor celor care au înaintat amendamente. Doresc să le mulțumesc tuturor care au colaborat în mod constructiv pentru redactarea acestui raport. Sper că am uh, putut să îmbunătățim această directivă și să sperăm că Comisia Jurii va prelua cât mai multe lucruri din avizul nostru. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu este vina noastră în legătură cu timpul pe care l-am avut la dispoziție. Comisia responsabilă pe fond a stabilit acest uh, calendar. Um, nici nu noi nu suntem responsabili pentru ceea ce face Comisia. Poate situația va fi alta anul viitor noi ne place să discutăm lucrurile în uh, detaliu și să nu selectăm uh, prea multe lucruri, deci cred că ne aflăm într-o nouă epocă în care nu doar cărțile sunt importante. Poate Comisia ne-a ascultat. Ajungem acum la vot. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat? Compromisul 2. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Haideți să repetăm. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Compromisul 3. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 134. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 138. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Haideți să repetăm. 138 pentru, împotriva, abțineri, respins. 139. Cine stă pentru? Împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 14 pentru, 16 împotrivă, respins. 140 este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 141 cine este pentru, nu. O secundă. 146. Trebuie să continuăm cu 146. Cine este pentru? împotrivă, Abțineri? Trebuie să verificăm. Verificăm 146. S-a deschis votul. S-a închis votul. 14 împotriva, 17 pentru, adoptat. 148. Cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 147 în pe două părți. Prima parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri respinsă. 150 a fost retras, atunci 151. Cine stă pentru? Împotriva, abțineri, respins. 20. Cine stă pentru? Împotriva, abțineri, respins. 152. Cine stă pentru? Împotriva, abțineri, adoptat. 153. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Trebuie să verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 153. S-a închis votul. 22 împotriva, 9 pentru, respins. 155. Cine stă pentru? Împotriva. Repetăm. 155. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. 21. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 144. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis uh, votul la 154. S-a închis votul. 14 împotrivă, 14 pentru, respins. 156. Cine stă pentru? împotriva, abțineri, respins. 157. 157. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, respins. 158. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, respins. 159. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Verificăm, deschidem votul. Votul s-a închis. 17 pentru, 14 împotrivă, adoptat. 160 vot pe părți, prima parte. Cine stă pentru? Împotrivă, abținere, adoptată. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Nu știu. Trebuie să verificăm la a doua parte. Amendamentul 160 s-a deschis votul. S-a închis votul. 27 împotrivă, 4 pentru, respins clar. 162. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Compromisul 4. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 22. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm. Verificăm amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 10 împotriva adoptat, 166 cine stă pentru, împotriva abțineri adoptat, 168 cine stă pentru, împotriva abțineri respins. 100 ar trebui să verificăm. Verificăm 168. Cine este pentru? Repetăm. Împotrivă. Ok, trebuie să verificăm atunci. Amendamentul 168. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 împotriva, 15 pentru, respins așadar. 170, 176, cine stă pentru, împotriva, abțineri. Trebuie să verificăm din nou, s-a deschis votul amendamentul 176. S-a închis votul. 16 pentru, 14 împotrivă, adoptat. 225 Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul amendamentul 220. S-a închis votul. 17 pentru, 14 împotrivă, adoptat. 175. Cine stă pentru? Împotriva abținere. Adoptat. 177. Cine stă pentru? Împotriva abținere. Adoptat. 24. Cine stă pentru? Împotriva. Verificăm. S-a deschis votul. Amendamentul 24. S-a închis votul. 17 pentru, 10 împotriva. Ar fi frumos dacă ați ridica mâna mai bine. Acum, amendamentul 25. Pentru, împotriva, abțineri. Verificăm din nou, s-a deschis votul. S-a închis votul. 13 pentru, 18 împotriva, respins, respins, 26, 500 pentru, împotriva, abținere, adoptat, Continuăm pe cealaltă pagină, 183, cine stă pentru? Împotrivă, abținere adoptat. 187, cine stă pentru? Împotrivă, abțineri adoptat. 188, cine stă pentru? Împotrivă, abțineri respins. 28, cine stă pentru? Împotrivă, abțineri Verificăm. De, am deschis votul. Închis votul. 16 pentru, 15 împotrivă, adoptat. 190. Cine este pentru? împotrivă, Abțineri. Verificăm din nou. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 pentru, 8 împotrivă. Adoptat. Compromisul 5 pentru împotriva abținere adoptat. Continuăm din nou pe cealaltă pagină cu amendamentul 192. Cine este pentru? Împotriva abțineri respins. 193 pentru, împotriva abțineri respins. 194 pentru, împotriva abțineri respins. 195 pentru, împotriva abținere adoptat. 220 pentru, împotriva abțineri adoptat. Continuăm cu amendamentul 30. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Adoptat. 31. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Adoptat. Continuăm pe cealaltă pagină cu amendamentul 32. Cine stă pentru? împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm pentru am, verificăm amendamentul 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 pentru, 7 împotriva, adoptat. 33, cine stă pentru? Împotriva, abținere, adoptat. 34. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Adoptat. 35. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Adoptat. 36. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Adoptat. 37. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Adoptat. Următoarea pagină, amendamentul 219. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Respins. 220 cine pentru, împotriva, abținerii. Verificăm, s-a deschis votul la 220. Vot is closed. S-a închis votul. 18 împotriva, 11 pentru, respins. douăzeci partea a cincea, pentru, împotriva, abținere, adoptat. 222 pentru, împotriva abțineri respins. 224 pentru, împotriva abțineri adoptat. 225. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm. Amendamentul 125. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 pentru, 9 împotriva, adoptat. Amendamentul 1. Cine stă pentru? Împotriva abținerii. Verificăm din nou amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. 18 pentru, 12 împotriva, adoptat. Amendamentul 2, cine stă pentru, împotriva, abțineri. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 10 împotriva, adoptat. Amendamentul 38, cine stă pentru, împotriva, abținere, adoptat. 39 pentru, împotriva, abținere, adoptat. Amendamentul 3, cine stă pentru, abțineri, adoptat. 41, cine stă pentru, împotriva, abținere, adoptat. 42 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 40 pentru, împotriva, abțineri, respins. 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 47. Deci 47 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 49 pentru, împotriva abțineri, respins. Compromisul 7. Cine stă pentru? Împotriva abținere adoptat. 56. Cine stă pentru? Împotriva abțineri respins. 5. Pentru? Împotriva abțineri adoptat. 57. Cine stă pentru? Nu. 40. Nu, 60. 60. Cine stă pentru? Împotriva Abținări. adoptat. 61. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 61. S-a închis votul. 16 împotrivă, 15 pentru, respins. Amendamentul 6. Cine stă pentru? Împotrivă. Din nou. Cine stă pentru? Împotrivă, abțineri. Adoptat. 64. Cine stă pentru? împotriva abțineri adoptat, 66 cine stă pentru, împotriva abțineri respins, 65 cine stă pentru, împotriva abțineri respins, 7 cine stă pentru, împotriva abțineri ad- adoptat, 8 cine stă pentru, împotriva abțineri adoptat, 9 cine stă pentru, împotriva abțineri. Verificăm din amendamentul nou. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 pentru, 13 împotriva, adoptat. 73. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Verificăm, verificăm. Amendamentul 73. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 împotrivă, 10 pentru, respins. 74. Pentru. Împotriva abțineri. Adoptat. 77. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Adoptat. 78. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Respins. 10. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Adoptat. 82. Cine stă pentru? Împotriva abțineri, adoptat. Continuăm pe următoarea pagină. 89. Cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Continuăm cu amendamentul 14. Cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Acum 100. Cine stă pentru? Împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Amendamentul 100 s-a deschis votul. S-a închis votul. 15 împotrivă, 14 pentru, respins. O 101. Cine este pentru? Împotriva abținări. adoptat. 102. Cine este pentru? Împotriva abținări. adoptat. 103. Cine este pentru? Împotriva abținări. respins. 104. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Trecem la compromisul 8. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 114. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm amendamentul 114. 114 s-a deschis votul. S-a închis votul, 21 împotrivă, 10 pentru, respins. 115. Cine este pentru? Împotriva. Abținere. Respins. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Adoptat. 122. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 122. S-a închis votul. 15 pentru, 16 împotriva. Respins. 123. Cine este pentru? Împotriva abținere. Respins. 227. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, 12 împotriva, adoptat. 228. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 pentru, 15 împotrivă, adoptat. 229. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, adoptat. 230. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 împotrivă, 10 împotrivă, pentru s-a respins, așadar. Votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 27 pentru, 4 abțineri, niciun vot împotrivă. Vă mulțumesc și felicitări raportoare. So, uh, zunächst möchte ich în primul rând, aș dori să vă aduc aminte că la 11 și un sfert va veni doamna comisar. Vă rog să faceți liniște. Please can I ask to be quiet, Mr. Colice. Vă rog să faceți liniște, dragi colegi. Deci, 11 și un sfert, atunci vine doamna comisar și um, vreau să vă atrag atenția că în fața dumneavoastră se găsește o invitație uh, la o discuție cu câștigătorul um, premiului pentru literatură de săptămâna viitoare. Ar fi interesant dacă ați merge în uh, librăria, în librăria respectivă să discutați cu acest autor. În plus aveți un document uh, extraordinar despre festivalurile europene. Nu toți colegii au fost prezenți ieri la discuția pe care am avut-o. Um, acest uh, program va fi un program pilot pe care îl vom discuta. Apoi, în al treilea rând, poate ați văzut că um, librăria noastră redactează întotdeauna niște rezumate foarte bune despre o anumită temă. Și aș dori să vă atrag atenția asupra acestei munci foarte, foarte bune. Și dacă vă interesează pe dumneavoastră o temă, nu trebuie să mergeți să vă adresați uh, serviciilor științifice, ci pur și simplu librăriei noastre. Puteți să mergeți pe internet, să vedeți care sunt uh, serviciile librăriei noastre, ce rezumate sunt făcute deja, uh, Cred că sunt uh, informații foarte utile despre diferite teme. Aceasta a fost remarcile mele. Ajungem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi. Tema este uh, cetățenia Uniunii Europene. Raportor este Morten Lockegaard și ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea despre cum să înlăturăm uh, obstacolele în calea drepturilor cetățenilor este una foarte importantă în vremuri de criză. Acum, mai mult ca niciodată, trebuie să demonstrăm cetățenilor valoarea Uniunii Europene. Raportul Comisiei de anul trecut privind cetățenii ne-a dat câteva uh, sugestii pe fiecare țară despre unde să acționăm și ce să facem și cred că este un punct de plecare foarte util după părerea mea. Însă ceea ce, mă, ceea ce consider eu a fi foarte important este faptul că um, cetățenii beneficiază de o, foarte multe drepturi care îi protejează, însă nu știu acest lucru. Acest lucru reprezintă într-adevăr o problemă. Dacă vă uitați la sugestiile mele de la paragraful de la alineatul 1 și 2 uh, din comunicare, trebuie să Um, conștientizăm uh, cetățenii, asta este lucru pe care l-am menționat la articolul 1, iar acest lucru trebuie să fie făcut într-o manieră coordonată și structurată. Ne trebuie o strategie, trebuie ca instituție să colaboreze în acest sens. Și de aceea am tratat acest subiect uh, în articolul 1 și există un um, o entitate pentru acest lucru este grupul um, interinstituțional pentru dialog pe care l-am uh, menționat uh, la alineatul 2, o instituție care încă nu funcționează foarte bine, ca să nu spun mai mult. Deci aș vrea să subliniez faptul că trebuie să colaborăm mai bine în cadrul acestui grup. Acum, dacă um, ne referim la reforma um, pachetului de media. M-am referit aici la dreptul de a primi uh, uh, știri uh, de la um, presa independentă. Mi se pare un lucru foarte important și um, cred că trebuie să fim prezenți și în această discuție. Și apoi, în ceea ce privește recunoașterea diplomelor de la um, alineatul 5, Recunoașterea diplomelor de studiu în alte mm, state mm, membre reprezintă, bineînțeles, o, o manieră în care putem înlătura obstacolele um, în calea studenților și cred că și sper că Comisia va, își va îmbunătăți eforturile în acest sens. Mă opresc aici și aștept comentariile dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum Maria va încuce. Muy breve, pero estaba leyendo. O să fiu succintă. Dacă mă uit la propunerea mm, domnului Lockengard la câteva aspecte, la diversele sugestii pe care le-a inclus aici și se spune că trebuie uh, să avem mecanismul care să, mecanisme care să furnizeze o recunoaștere automată a diplomelor. Cred că este una dintre principalele deficiențe pe care o avem în Uniunea Europeană, în unele țări și sunt sigură că alți membri, ca și mine, primesc solicitări de asistență din partea cetățenilor noștri um, care ne cer clarificări um, în acest sens și cred că este o idee foarte bună. Mulțumesc, uh, domnule Locângar, pentru această sugestie. do dostępu do informacji. Vă mulțumesc. Cred că ar trebui să subliniem, sublin, subliniem faptul că cetățenii noștri trebuie să aibă acces la informații publice. Există foarte multe agenții de presă în care lucrurile nu funcționează foarte bine și, după părerea mea, acest punct ar trebui să fie consolidat mai mult. Nu am avut timp suficient pentru a discuta despre modificările din domeniul administrativ, dar acest punct ar trebui să fie subliniat. Avem nevoie de o procedură unitară în ceea ce privește uh, informațiile, accesul la informații publice. Mulțumesc, colegul Paliadeli. Τον συνάδελφο, ε, καλείται την Επιτροπή, φαντάζομαι την Κομισιόν, να εντείνει τις Vă mulțumesc. Um, comisia ar trebui să încerce să se implice mai mult în această temă de recunoaștere reciprocă a diplomelor. Este o temă actuală, mai ales după procesul de la Bolonia. Eu încerc să înțeleg de ce alte instrumente mai avem nevoie. Nu știu Uh, ce ar putea să facă Comisia mai mult din acest punct de vedere și poate aș afla mai mult, Comisia ne poate da mai multe informații. Doamna președinte, aș dori să particip și eu, și eu la această dezbatere. După părerea mea, punctul 5 este prea diluat, prea slab. Așa cum a spus doamna Paliadeli, ar trebui să rezolvăm aici o problemă care, de fapt, nu poate fi rezolvată de către Comisie. În cadrul procesului de la Bolonia, acesta este un aspect care reprezintă un obstacol în fața guvernelor naționale. Chiar și în Germania se întâmplă acest lucru. Într-un stat federal lucrurile sunt recunoscute, într-un alt stat nu. Situația aceasta se regăsește peste tot în Europa, însă cred că nu mergem prea departe. Am avea mai nevoie de mai multă recunoaștere, nu doar uh, la nivelul universitar, ci și a unor diplome, diplome de liceu și așa mai departe, nu diplome universitare neapărat. După părerea mea, în text ar trebui să se, amint- să se amintească faptul uh, că noi ne implicăm mai mult pentru cetățeni, să fie amintite toate aceste programe, Erasmus, uh, Comenius, uh, toate programele existente, toate instrumentele care sunt orientate în interesul uh, cetățenilor, indiferent că este vorba de tineri, de bătrâni și așa mai departe. Oferta educațională trebuie să fie inclusă în acest uh, text, după părerea mea, pentru că este un lucru care interesează în mod uh, direct cetățenii. Este o temă foarte importantă pentru cetățeni, cetățenii care au copii, sunt interesați de lucrurile care îi afectează în mod direct pe acești copii. V-aș ruga așadar dacă ați putea să includeți mai multe lucruri aici la punctul 5. Mai există și alte opinii, văd că nu este cazul. Atunci am uh, încheiat această dezbatere. Domnul Lockegaard, dacă do- do- doresc să-i cuvântul sau este cineva prezent din partea comisiei, doriți să luați cuvântul? Da? Vă rog. Yes, well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Avem doar comentarii pozitive Comisia este pe deplin uh, de acord cu, trebuie să uh, informăm pe cetățeni mai bine în legătură cu drepturile lor și tocmai de aceea am sugerat ca 2013 să devină anul european al cetățenilor. Acest lucru ne va permite, ne va da oportunitatea de a informa pe cetățeni referitor la drepturile lor și asta um, uh, menționează și raportul în sine. De asemenea, lucrăm la portalul de tip ghișeu unic, un fel de Um, singur punct de acces uh, referitor la drepturile cetățenilor și asta um, cu precădere referitor la uh, studenți. Știți că în 2010 Comisia a publicat un ghid um, pentru către drepturile studenților uh, mobili în Uniunea Europeană. Um, ca parte din um, inițiativa pentru mobilitate, iar mai târziu vom discuta și cu um, comisarul Vasiliu faptul că Comisia a adoptat noul său program în ceea ce privește educația și tineretul, care se numește Erasmus pentru toți și unul din, una dintre ideile promovate de acest uh, program este aceea de a se înființa um, un sistem de um, ghișee unice pentru informarea tinerilor, asta mm, într-o manieră um, formală sau nu și altfel susținem um, um, pe deplin uh, sugestiile înaintate de comisia dumneavoastră. Mulțumesc pentru comentarii. Mm, după ce le-am ascultat, cred că um, va fi ușor să obținem uh, consens în acest, uh, um, pe acest document și voi încerca să implic toți raportorii din umbră în acest um, proiect și sperăm că vom avea un rezultat uh, pozitiv. Vă mulțumesc. Trebuie să vă spun că amendamentele trebuie depuse până pe data de 6 de, nu, sau 6 decembrie pentru Bolonia. Deci săptămâna viitoare, 28 noiembrie, este termenul limită pentru depunerea amendamentelor la acest aviz. Și vă rog să respectați acest termen limită. Este într-adevăr din scurt, dar sper că raporturile din umbră uh, vor colabora altfel, aș sugera să se prelungească procedura un pic, nu știu dacă se poate. Problema este că mm, de fapt, Comisia pentru Petiții este responsabilă și votul uh, lor este organizat pe 12 ianuarie, așa că noi trebuie să le înaintăm uh, avinosul înainte. Deci nu, nu se poate. Mulțumesc. Acum Ajungem la punctul 9 pe ordinea de zi, prezentarea unui studiu pentru încurajarea investițiilor private în sectorul um, um în cultural și o avem pe doamna Alexandra Usac, care a trebuit să fie cu noi astăzi, um, de la... Um, I-am cerut dumnei să ne prezinte uh, studiul efectuat de institutul la care lucrează. Ieri am discutat despre investiții culturale, private sau uh, publice și cred că va fi foarte util pentru munca noastră pe marginea următoarelor programe să ascultăm lucrurile pe care ni le va uh, prezenta doamna Alexandra Uzelac. Iar la dispoziție 15 minute pentru acest lucru. Știm Uh, foarte bine, poate vă aduceți aminte de raportul referitor la industri- industriile culturale. Uh, acolo ne-au fost uh, prezentate cifre foarte interesante legate de importanța acestui sector. Este vorba de 2,6% din produsul intern grup al Uniunii Europene. Programele noastre sunt așadar foarte importante și um, Consiliul ar trebui să înceapă să discute tot mai mult despre sectorul cultural. Sperăm că acest studiu ne va um, prezenta noi informații. Îi dau cuvântul acum doamnei Alexandra Uselac, vă rog. Uh, the European Parliament... Parlamentul European uh, spunea, um, a să vedem modul în care este încurajat, uh, sunt încurajate investițiile private în sectorul cultural și noi am încercat uh, să oferim o înțelegere mai bună a importanței stimulentelor publice în, pentru investiții. Am uh, folosit uh, date empirice, studii de caz și uh, cercetare documentară. Cercetarea a fost desfășurată de Institutul pentru Relații um, Internaționale și Facultatea de Studii Sociale din Ljubljana, iar Uh, domnul uh, Vesna Ciopiș, doctorul Vesna a fost principalul uh, cercetător. În cea mai parte a activității de cercetare a fost desfășurată din decembrie anul trecut până la sfârșitul anului, până la sfârșitul lunii martie anul acesta, când am înaintat proiectul de studiu. Deci datele reflectă această perioadă. Studiu încearcă să um, analizeze șase, cele șase forme ale investițiilor private în sectorul cultural și Uh, măsurile uh, care se pot lua în acest sens. Uh, în cele șapte capitole el reflectă um, um, tipurile de investiții și măsurile care pot încuraja investiție private, de asemenea se concentrează pe motivațiile care stau la baza finanțării uh, sectorului cultural și apoi prezintă și obstacolele întâlnite de sectorul privat, de asemenea și câteva tendințe și uh, o comparație cu uh, ceea ce se întâmplă în Statele Unite. Percepția că um, economia de finanțare mixtă poate să uh, Um, uh, fie foarte bună pentru investițiile în uh, sectorul cultural. Um, s-a dovedit a fi corect, însă lipsa de date comparative um, a făcut ca politicile în acest sens să nu poată să fie implementate. Nu există date referitoare la eficiența măsurilor uh, date și privind dimensiunea investițiilor private. Unele informații sunt disponibile uh, în ceea ce privește realitățile naționale, asta prin uh, studii și um, sondaje desfășurate de către organizațiile artistice și de afaceri din unele țări, însă datele existente pe care le au um, sunt uh, colectate prin metodologii diferite, deci este foarte greu să se compare um, aceste date la nivel european. Pentru studiu, principalele surse de date pe care le-am folosit a fost un chestionar pe care l-am uh, trimis uh, ministrilor, de, ministrilor culturii din cele 27 uh, state membre în care ne oferau informații referitoare la stimulentele pe care le folosesc pentru investițiile uh, Uh, private și am primit răspunsuri din uh, multe uh, țări că, de fapt, Ministerele Culturii nu um, colectează date în acest sens și, de fapt, acestea țin mai degrabă de Ministerele de Afaceri, Ministerele de Finanțe. O altă sursă pentru analiza noastră a fost compendiul de um, politici și tendințe culturale și uh, Um, studiile și uh, sondajele um, organizate de um, organizații de afaceri și artistice. O să vă spun pe scurt câteva concepte principale pe care le-am folosit în studiu. Cultura, mm, în studiu, este definită un sector de activitate în jurul artelor mm, creative originale care are un impact mm, economic și unul social prin crearea, producerea și distribuirea de bunuri și servicii în diverse domenii culturale de fapt, sectorul cultural îmbină o serie de valori și pentru a evalua corect valoarea culturii trebuie să considerăm cultura ca o, un bun de piață, dar și un bun public politicile europene culturale plasează cultura în domeniul uh, public uh, și uh, um, susțin accesul, public la cultură și acest lucru este definit de anumite caracteristici ale culturii, valoarea sale. Există o valoare economică, o valoare culturală și o um, cea, cea economică promovează um, schimburile economice de bunuri și servicii. Iar um, la, nivel, la valoarea socială promovează integrarea um, la nivel um, al artiștilor. Economia finanțării mixte înseamnă că, de fapt, există trei tipuri de asistență publică, privată și cea din veniturile realizate. Noi am încercat să uh, Uh, vedem care ar fi măsurile corespondente fiecăruia. În ceea ce privește măsurile de mm, privind sprijinul public, acestea sunt foarte importante pentru um, um, încurajarea investițiilor, mă refer aici la programe bancare, la facilități fiscale, dar de fapt uh, sunt anumite programe în care nu guvernele sunt cele care iau deciziile finale. Uh, în ceea ce privește termenul investiții private, așa cum l-am definit în studiu, include orice investiții, donații sau cheltuieli legate de cultură, realizate de indivizi, de persoane private, de companii sau de organizații non-profit. Și formele pe care le luăm în considerare în studiu sunt investițiile directe, sponsorizările, patronajul, uh, mecenatul și donațiile, câștigurile provenite din uh, venituri realizate, iar motivele care stau la baza acestora Uh, sunt diferite. Investițiile sunt uh, determinate de principiul de câștig, măsurat în termen de primit. Donațiile sunt uh, determinate de principiul responsabilității sociale prin um, valori sociale, simbolice sau non-economice, iar cheltuielile sunt uh, determinate de principiul uh, suveranității consumatorilor și este măsurat în valoarea de folosire a bunurilor culturale. Uh, acum voi um, sublinia elementele principale ale acestui studiu. Um, de obicei, investițiile sunt orientate la nivel european um, la sectorul de stat uh, și Uh, la baza acestora stau diverse motive. În ceea ce privește sprijinul direct al uh, public, uh, aici e nevoie de o reformă a sistemului cultural pentru acesta să devină mai durabil și mai antreprenorial. Însă se arată că există mai multe nivel de realizare al obiectivelor strategice. Uh, politicile publice se, sprijină în special, se orientează în special pe sprijinirea infrastructurii culturale, adică partea de ofertă culturală, însă tendințele recente arată că politicile au schimbat uh, perspectiva pe care o aveau și acum țin cont și de consum. Astfel, um, um, solicitând din partea organizațiilor culturale să demonstreze relevanța pe care o au pentru publicul lor țintă. În ceea ce privește măsurile indirecte de sprijin uh, la nivel european, acestea sunt destul de bine dezvoltate, însă parte de implementare uh, um, variază de la țară la țară și uh, reflectă um, faptul că um, cultura donării, a, faptului de a da, trebuie să fie promovată. Când am analizat sprijinul privat pentru cultura, am uh, aflat că sponsorizările au potențial mare și sunt încurajate prin um, stimulente taxale, um, însă um, acestea nu ocupă decât uh, o parte destul de mică și se reflectă în fundație. În ceea ce privește fondurile de loterie, acestea s-au dezvoltat uh, rapid în anumite țări. În orice caz, um, compensarea cu investiții private um, a lipsei de investiții din sectorul public este controversată pentru că s-a dovedit că, de fapt, investiții private scad când scad cele uh, publice. Um, sponsorii și donatorii vor, de fapt, să investească mai degrabă în uh, sectoarele de succes, vor să, să completeze finanțarea publică, dar nu să o înlocuiască. De asemenea, în ceea ce privește organizațiile mm, artistice și de afaceri, acestea furnizează o contribuție importantă prin activitățile de formare și cele de uh, corelare a sectoarelor uh, artistic și de afaceri. În plus, uh, ce mai este important este raportarea și monitorizarea în ceea ce privește donațiile uh, Um, companiilor. Um, acest lucru mai ales uh, că um, datele nu sunt uh, corelate la nivel uh, național și european. În ceea ce privește profesionalizarea strângerii de fonduri, aceasta nu este dezvoltată la nivel corespunzător. E nevoie de profe- profesionalizarea um, persoanelor implicate și um, persoane ar trebui să fie formate în acest sens, mai ales acolo unde există deficiențe la nivelul uh, promovării acestui tip de uh, strângere de fonduri. De asemenea, am făcut o comparație între situația din Statele Unite și cea din Uniunea Europeană și există diferențe importante în ceea ce privește orientarea politicilor, precum și în rezultatele obținute. Sistemele sunt diferite, atât în ceea ce privește sumele de care vorbim, cât și despre structura donațiilor private. Există diferențele legate de mediul politic și juridic, diferențe care provin din disponibilitatea resurselor angajate în strângerea de um, fonduri și uh, Um, diferențe legate de cultura de a cere și de asemenea uh, mai există și diferențe în cultură și în tradiția um, extinderii um, bogăției și a dării. Uh, principala în, cu, în criza pe, în care trăim se pare că um, cultura totuși primește mai multe fonduri și de asemenea uh, se pare că uh, sectorul uh, cultural este totuși mai vulnerabil uh, decât alte sectoare în aceste condiții, iar poziția echipei noastre a fost că principala provocare pentru Europa a fost aceea de a menține realizările um, în sensul de a menține cultura și artele ca un bun public. Private funding Finanțarea privată ridică o serie de probleme în principal se îndreaptă spre programe convenționale sau instituții culturale prestigioase și, de asemenea, visează programe pe termen scurt sau mediu. Să credem că pe viitor contribuția publică va reprezenta fund- un fundament solid, combinat însă și cu cel privat, funcție de disponibilitate și în încercarea de a oferi un raport preț-calitate mai bun consumatorilor. În prezent este nevoie de eforturi suplimentare pentru a crea o legătură mai solidă între public, mediul de afaceri și comunitatea propriu și pentru a recunoaște valoarea diferențiată a diferitelor moduri culturale. Încercând de asemenea să înțelegem mai bine care este motivația finanțării private în cultură. De aceea am propus un set de recomandări și aș dori să prezint aici doar câteva dintre acestea. De exemplu, realizarea unui echilibru judicios între sprijinul public direct sau indirect pentru artă și cultură. Noi credem că finanțarea privată în cultură nu ar trebui să se realizeze pe seama finanțării publice, public și privat aici sunt complementare, nu se pot înlocui unul pe celălalt și o finanțare publică solidă dă imaginea unei încrederi în acest set de valori și oferă stabilitate sectorului. Deci pentru a prezeni valoarea, pre, pre, păstra valoarea publică a culturii este nevoie de bani publici. <clears throat> La fel de importantă este elaborarea metodologiilor de colectare a informațiilor cu caracter comparativ lipsa acestor date în ceea ce privește sectorul cultural și, de asemenea, lipsa datelor care se bazează pe o metodologie comună prezintă impedimente serioase în calea cercetării și a investigării modalităților de investiție private în cultură. De aceea considerăm că proiectele care se îndreaptă în acest sens trebuie să fie rafinate pe viitor, tocmai pentru a include mai multe astfel de date și informații. Conștientizarea cu privire la măsurile și beneficiile fiscale actuale este necesară dacă vrem să eliminăm neregularitățile din sistem. Ceea ce privește dezvoltarea sprijinului public pentru profesionalizarea colectării de fonduri, trebuie să spunem că acest mecanism este complementar în sistemul cultural european. Deci dacă nu sunt fonduri suficiente pentru a finanța un program, o colectare de fonduri profesionalizată ar putea ajuta în mod considerabil și de aceea am avut în vedere sprijinirea acestor gen, acestui gen de programe un alt set de recomandări pe care le vedeți pe ecran. Din acest set aș menționa doar promovarea exemplelor de cea mai bună practică în politicile fiscale menite a încuraja sprijinul privat pentru cultură în statele membre. Autoritățile din domeniu s-au limitat oarecum când a fost vorba de măsurile disponibile în domeniul fiscal și este necesar să monitorizăm și să evaluăm efectele punerii în aplicare a politicilor fiscale în acest domeniu. Avem nevoie de o analiză comparativă la nivelul Uniunii Europene pentru a identifica soluțiile optime. Ultima recomandare propusă de noi se referă la această cultură de, de da, măsură de politică culturală care se bazează pe diferitele valori ale culturii. Și trebuie văzut de ce se finanțează un anumit program, din ce motive. Considerăm că principalele provocări aici constă în crearea unor mecanisme proactive măsurile de politici culturale menite a stimula investiția privată trebuie să se îndreaptă spre dezvoltarea competențelor din sector, constituirea unei relații productive cu sectorul privat și mai mult ar trebui să ducă la un cadru juridic adecvat care să pornească de la ideea finanțării mixte public-private. Am încercat să nu vă răpesc foarte mult timp, am subliniat doar aspectele principale, dar pot să vă răspund la întrebări. Vă răsp- mă mulțumesc foarte mult pentru atenție și v-aș spune că autorii studiului ar fi extrem de fericiți dacă ar primi întrebări sau comentarii din partea dumneavoastră. Mulțumim foarte mult. Avem documentul. Îl includem în dosarul deja voluminos. Putem lucra cu el, îl putem folosi când o să avem nevoie ar fi probabil timpul să discutăm puțin uh, propunerile noastre și concluziile noastre și dau uh, cuvântul domnului Banacucen. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru studiul prezentat. Este un studiu deosebit de interesant, cel puțin pentru mine. Sunt de acord că, într-adevăr, este foarte, foarte greu uh, să obținem informații concrete, dat fiind diversitatea situa- diversitatea situațiilor din statele membre, însă este important să discutăm relația dintre cultură și sectorul economic. Însă totdeauna avem problemă cu datele. Avem date din 2008 care vorbeau de 3% din PIB, însă am văzut că în 2009 cifra de fapt era 1,9 și 2,5 acum. Se pare că în volumul informațiilor și calitatea informațiilor primite a, a avut de suferit. Deci trebuie să vedem care este situația sectorului în Uniunea Europeană, pentru că în prezent nu avem date concrete. Uh, și m-aș referi la un aspect pe care l-a subliniat și dumneavoastră. Avem nevoie de un sistem mixt. Cred că numai așa putem merge mai departe în forma acestor parteneriate public-privat. Și vrea să ne spuneți un pic mai multe despre diferențele dintre Statele Unite și anumite țări europene. Știm foarte bine că nu suntem toți la fel în Uniunea Europeană, dar categoric în Statele Unite, cel puțin întotdeauna, a existat o tendință clară au fost măsuri de ordin fiscal, tot felul de măsuri de ordin fiscal, tot felul de măsuri venite a sprijini această direcție și orientare, însă ne-ați putea spune unde este diferența fundamentală între Statele Unite și Uniunea Europeană. Cum se explică această direcție dominantă, finanțare privată masivă în Statele Unite, pe când noi suntem foarte departe de așa ceva în Uniunea Europeană? Vă să dați răspunsul după ce auziți mai multe întrebări ca să câștigăm timp, domnul Fisas. Mulțumesc, doamnă președintă. Trebuie să spun că sunt uh, extrem de încântat că avem acest document la dispoziție. Mă aduc aminte că la începutul acestei legislaturi am rugat Serviciul Cercetare să facă un astfel de studiu acesta a fost comandat de comisia noastră în cele din urmă și sunt bucuros că în sfârșit îl avem în fața noastră pe masă. Cred că este deosebit de important pentru noi toți. Esențialmente, acesta include toate aspectele care trebuiau să fie reliefate aici. Erau lucrurile care și eu consideram că trebuie într-adevăr să fie discutate. Totuși, consider că singura deficiență fi aceea că în momentul în care efectuezi un studiu comparativ se include Italia, Slovenia și Regatul Unit. Aș vrea să știu de ce nu ați inclus țări ca Germania și Franța. Sunt țări mari cu sisteme deosebit de interesante, n-ați vorbit deloc nici despre Spania. Îmi pare rău, dar trebuie să vă spun că guverne de stânga sau de dreapta nu au avut totdeauna atitudinea justă din acest punct de vedere și de aceea aș sublinea și eu ce a spus uh, colega noastră, Maria Badiu. E important să avem acest, uh, acest uh, studiu referitor la diferențele dintre Statele Unite și Europa. Deci să vedem cum se finanțează în Statele Unite lucrurile. Cred că avem foarte, foarte multe de învățat din exemplul american și, într-adevăr, putem face foarte multe noi ca legislatori europeni. Sigur, sunt vremuri de austeritate și va trebui să reducem investițiile în cultură, mai ales în sport. Din acest motiv, consider că este absolut esențial să compensăm această scădere în finanțarea publică prin adoptarea unui sistem mixt public-privat. Nu cred că ar trebui să privim investițiile private ca un fel de măsuri caritabile. Nu, sunt acolo beneficii concrete pentru sectorul privat și acest studiu ar putea reprezenta o bază de plecare pentru multe țări care ar putea dori să își modifice și să își îmbunătățească legislația. Mulțumim și pentru discursul noastră și pentru recomandările făcute. Aș dori să revin la câteva dintre ele. Vorbeați de armonizarea măsurilor de TVA fără a amenința statutul excepțional al produselor culturale. Nu avem nimic împotrivă. Săptămâna trecută, în plenară de la Strasburg, s-a votat cu majoritate în plenară să se reducă TVA-ul pe serviciile și produsele culturale digitale. Ce părere aveți despre asta? Ce părere aveți despre această măsură de ordin politic? Uh, și ce înțelegeți dumneavoastră prin servicii culturale, pentru că am, am vrea să știm la ce vă referiți când spuneți servicii culturale. Au fost menționate în prezentarea dumneavoastră. Mai aveți acolo o serie de recomandări. Ultima se referea la măsuri de politică culturală stimulată sau bazată pe diferitele valori ale culturii. Sincer să fiu, nu înțeleg absolut deloc ce vreți să spuneți cu acea frază. Poate vă puteți explica. Mulțumesc, spune președinta, domnul Boris. Aș avea două întrebări legate de această temă. Prima întrebare se referă la proporția de întreprinderi mici și mijlocii care sunt active în domeniul uh, cultural. Știm foarte bine că există foarte multe modalități de a sprijini uh, puterea inovatoare și, în mod special, pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii. Considerați că sumele puse la dispoziție nu reprezintă, de fapt, un obstacol, pentru că uh, sunt pur și simplu prea mici. Oare nu am putea să sprijinim aceste uh, întreprinderi mici și mijlocii mai bine prin suplimentarea fondurilor, prin fonduri uh, europene. Apoi, un alt punct se referă la domeniul uh, filmelor. Nu știu cât, dacă dumneavoastră a studiat această problemă, dar în Statele Unite sistemul și sprijinul privat funcționează foarte bine în Europa trebuie accesate, de fapt, fonduri publice și uh, finanțarea sectorului privat pentru producerea de filmare este destul de mică și nu știu dacă cunoașteți dumneavoastră motivele de ce situația este așa. Piața filmelor este o piață imensă și cred că am putea să folosim mult mai bine potențialele imense europene. Cunoașteți care sunt în mod concret obstacole și de ce în Europa capitalul privat nu se angajează în acest domeniu? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, spunea doamna președinte, și eu aș fi dorit să pun uh, exact aceeași întrebare. Nu știu cine va răspunde, dumneavoastră sau colegii dumneavoastră. Ați spus că sunt și câțiva colegi uh, prezenți, sau nu am înțeles eu bine. E bine, dumneavoastră vă răspunde. Mulțumesc. Uh, well, the difference, the first question was about Prima întrebare se referea la diferențele dintre Statele Unite și Uniunea Europeană în materie de finanțarea culturii și reforma fiscală din Statele Unite a avut loc la finele anilor 60. Sunt mult mai multe măsuri fiscale acolo, sunt mult mai rafinate, mult mai complexe. Le-am descris în studiul nostru, am încercat să punem cât de multe detalii acolo, însă și stimulentele fiscale sunt acolo mai mari decât în Europa. Noi considerăm că atunci când taxele sunt, impozitele sunt mari, cetățenii deja au impresia că au făcut suficient pentru a sprijini cultura plătind impozitul lunar. Prin urmare, ei nu mai sunt motivați să caute noi măsuri de a participa la activitățile culturale. Situația americană ne arată de asemenea că sectorul cultural de acolo nu este deloc stabil. Sunt acolo mecanisme care mențin acest echilibru și acest uh, sistem în viață. Consider că, într-adevăr, acest aspect trebuie să fie investigat mai în detaliu. Pentru studiul acesta noi am avut de un timp destul de limitat la dispoziție. Noi am reușit să descriem doar o serie de tendințe generale. În anexa la studiul nostru o să găsiți mai multe detalii în legătură cu sistemele americane și o listă a măsurilor de ordin fiscal pe care le-am putut identifica noi prin chestionarele folosite. Aceste măsuri se regăsesc în diferite acte legislative și asta împiedică, pe de-o parte, sectorul cultural să le folosească în mod eficient, pentru că ei nu știu ce măsuri sunt în vigoare noi am propus și un catalog transnațional de măsuri care să permită protagoniștilor să înțeleagă mai bine hățișul acesta de informații cu privire la regimul fiscal al acestor programe. Considerăm, prin urmare, că e important să avem această examinare sistematică a datelor. Eventual, compendiul existent ar putea fi extins sau să avem un program care să urmărească constant toate evoluțiile acestui set complex de măsuri care sunt în vigoare în diferite țări. Astfel, beneficiarii ar putea înțelege mai bine cum le pot folosi. Deci e nevoie să creăm această cultură a contribuției la nivel individual și să avem informații mai clare despre situația actuală din sector. Există multe organizații care joacă un rol esențial și considerăm că acestea ar trebui să se bucure de sprijin și pe viitor, să fie integrate într-o platformă comună care să le permite să transfere spre noi date cu caracter mai sistematic și bazate pe o metodologie similară și acestea ne-ar putea ajuta mai bine să luăm decizii. Contextul european este, este foarte divers și diferit și acest lucru trebuie să fie luat în considerație. Ceea ce privește studiul de caz, Europa este o zonă de diversitate considerabilă. Am fi putut alege oricare dintre țările europene. Uh, am încercat însă să vedem uh, realități diferite, nu țări unde situația e foarte bună, ci țări unde lucrurile nu merg atât de bine, pentru că ideea era tocmai să sugerăm un sistem care ar putea ajuta pe toată lumea. Am descoperit că sistemele din Regatul Unit și Olanda sunt cele mai performante, se vede foarte bine, au politici în vigoare acolo deja de decenii, și acest lucru se simte la nivelul activității organizațiilor culturale. Aceste țări contribuie masiv din acest punct de vedere. Și pentru aceste țări, de asemenea, am găsit și foarte multe date. Probabil am ales Franța pentru că n-am avut niciun cercetător francofon în echipa noastră. Sigur, când lucrăm cu surse secundare, acestea sunt în alte limbi. Așa că noi ne-am uh, concentrat pe limbile pe care le știam. N-am avut niciun traducător să ne ajute din acest punct de vedere. Credem însă că am prezentat informații destul de diverse, reflectând diversitatea situației din Europa. Am avut Regatul Unit, Olanda, Polonia, Slovenia, era în ultimele două noi state membre. Am vrut să vedem și cum se descurcă noile state membre atunci când e vorba de finanțarea culturii. Sunt diferențe majore, sunt obstacole diferite și ne-am uitat, sigur, și la situația din Italia, pentru că ne așteptam ca sistemul de acolo să fie diferit. Uh, era o întrebare în legătură cu armonizarea TVA-ului. Am analizat o serie de exemple. Am avut un jurist în echipa noastră și această persoană s-a ocupat de componenta de resort. Armonizarea merge în, în mai multe direcții, însă această excepție din prezent ne-a arătat că există o serie de efecte pozitive Noi am considerat că e important să pledăm în favoarea continuării și păstrării acestor scutiri. Încă o dată, cultura este un bun public și produsele culturale nu pot fi totdeauna menținute pe piață doar de forțele pieței. E nevoie inclusiv de subvenții în anumite cazuri. Uh, subvenții pentru organizațiile culturale și pentru sectorul culturii. Am identificat acest lucru pur și simplu ca un domeniu prioritar, fără a sugera că am putea da niște răspunsuri clare neapărat. Acest studiu în același timp ne arată că e nevoie de cercetări suplimentare în materie de taxare și politici fiscale. Considerăm că astfel de investigație în profunzime trebuie să fie făcută și asta ar aduce răspunsul la multe dintre întrebările pe care le-a spus și dumneavoastră. There was, what was the, there was a, the last recommendation. Ultima recomandare se referea la valorile diferite ale culturii. Considerăm că cultura nu trebuie considerată pur și simplu ca fiind un bun de piață. Cultura trebuie înțeleasă ca un fenomen care are și repercursiuni sociale. Și dacă îmi permiteți o secundă să revin la textul meu, ca să văd exact ce doream să spunem. considerăm că cultura trebuie um, evaluată dintr-un punct de vedere holistic. Să nu ne gândim doar la beneficiile economice, ci și la beneficiile sociale. Aceasta, de fapt, a fost. La acest lucru ne-am gândit când am făcut uh, recomandarea de a promova dezvoltarea sectorului cultural și de, de aceea trebuie să fie consolidate aceste principii de finanțare uh, mixtă, publică și privată. Doar așa putem să promovăm și să păstrăm aceste valori culturale. Domnul Latimor, doriți să luați cuvântul? Am dorit să întreb ce se va întâmpla în urma acestui uh, studiu din punctul de vedere al recomandării uh, Comisiei? Aș dori să știu care este uh, părerea autorilor uh, acestui uh, studiu, pentru că dintr-o perspectivă a unui locuitor din sudul Europei, din Italia, eu consider că Participarea publică în sectorul cultural se bazează mai mult pe donații, pe sponsorizări și nu pe um, contribuții fiscale. Acest sistem presupune anumite riscuri. Dacă vezi un poster pentru un festival, pe posterul respectiv se va face, se vor fi prezente foarte multe reclame. Nu știu dacă această situație se regăsește peste tot în Europa, dar în Italia oricum așa se întâmplă în Statele Unite, pe de altă parte, se oferă scutiri de impozite, care, um, venituri care apoi sunt canalizate înspre um, biblioteci și așa mai departe. Deci, desigur, există beneficii pentru cei care sponsorizează un eveniment cultural. Poate ar trebui să discutăm și despre această, uh, despre această separare care invită instituțiile europene să folosească instrumentul scuturilor uh, uh, fiscale pentru a promova evenimentele culturale, în locul celuilalt sistem, care, după părerea mea, este un sistem predominant. Poate această situație se manifestă, de fapt, doar în unele uh, state, nu peste tot în Europa. Aș dori să închid, încheiem acest, să finalizăm acest studiu cu niște recomandări concrete. Este foarte bine să știm care este situația, să știm care sunt opțiunile pe care le avem la dispoziție, dar după a, părerea mea ar trebui să avem niște rezultate a, concrete, doamna președinte. Cred că a, um, doamna nu poate să vă răspundă la această întrebare. Noi am cerut să uh, elaboreze acest studiu, ce vom face noi cu acest studiu, noi trebuie să hotărâm. Ini- trebuie să-l citim inițial, apoi să vedem care vor fi concluziile pe care le vom trage și acest studiu va reprezenta baza, noastră, baza pentru munca noastră din următorii ani pe marginea inițiativelor uh, legate de cultură. Astăzi ne putem referi doar la acest uh, studiu și aș dori să mai spun un lucru. Mie mi-ar fi fost, pentru mine ar fi fost foarte important dacă ați fi văzut care este situația din uh, statele nordice. După părerea mea, Regatul Unit nu este o țară nordică. Știu sau m-ar fi interesat să văd care este situația din uh, statele scandinave. Uh, faptul că a spus că nimeni nu vorbește franceză în echipa dumneavoastră, cred că nu poate fi acceptat de noi ca o drept o scuză, pentru că nu ați inclus uh, și Franța în studiul dumneavoastră. Poate nu ați avut suficiente fonduri la dispoziție și asta nu e vina dumneavoastră, dar să ne prezentați această scuză legată de faptul că nu știți limba franceză, cred că nu este suficient pentru că ar fi trebuit, într-adevăr, să fie incluse cât mai multe uh, state pentru a înțelege cât mai bine diferențele existente. Nu știu dacă alegerile pe care le-ați făcut uh, reprezintă cea mai bună opțiune. Poate ar trebui să mai efectuăm un studiu pentru a colecta această situație. Nu știu dacă doriți să mai răspundeți la unele remarci făcute. Acum, în ceea ce privește sponsorizările, Scuturi, scutirile uh, fiscale sunt întotdeauna foarte utile pentru a promova sponsorizările, deoarece Uh, motivul principal pentru o sponsorizare se referă la un profit, la un beneficiu propriu de a participa și a sponsoriza un eveniment cultural. Uh, există tendința de a se concentra asupra evenimentelor mai prestigioase, mai vizibile și unele evenimente culturale sprijină uh, diversitatea culturală și poate unele evenimente care se află mai la marginea fenomenului cultural nu sunt la fel de uh, bine sprijinite ca altele. Um, Într-adevăr, în Italia ar trebui uh, compensată uh, situația. Acum, în ceea ce privește alegerile pe care le-am uh, făcut pentru studiul nostru, acestea au fost făcute, nu putem renunța la ele acum, dar, după părerea mea, este vorba doar de un prim pas. Și studiul nostru are o valoare intrinsecă. Dar am avea nevoie de un studiu mult mai sistematic. Dar pentru a avea un instrument, un, instrument, un compendiu, compendiu care ar permite tuturor cercetătorilor naționali care cunosc foarte bine situația de la fața locului, ar fi mult mai uh, benefic uh, Uh, o actualizare anuală eventuală a situației din diferitele state ar fi foarte utilă și, după cum s-a spus deja, uh, datele se modifică foarte repede și le aflăm uneori prea târziu. Deci dacă într-adevăr uh, dorim să modificăm implicarea sectorului privat în cultură, o am avea nevoie de o asemenea abordare pentru a putea monitoriza în mod real situația și datele. Mulțumesc. Cred că aceasta ar fi uh, baza pentru mai multe studii în mai multe state. Vă mulțumim oricum pentru munca depusă de dumneavoastră și noi ne vom folosi de informațiile pe care ni le-ați pus la dispoziție. Vă mulțumesc. Nu știu dacă Comisia dorește să uh, intervină. Doamna Chambron. Nu. No. Ce n'est pas nécessaire si vous ne voulez pas. Nu este necesar dacă nu doriți. Nu, doamnă președintă, vă mulțumesc. Aș vrea doar să mă alătur uh, remarcii pe care ați făcut-o referitoare la importanța uh, existenței unor studii de caz care să reflecte realitatea, dar oricum uh, salutăm uh, uh, acest studiu foarte interesant referitor la investițiile private în domeniul cultural pentru că, în principiu, acest studiu merge în sensul Um, activității pe care o facem în cercetarea culturii și coincide apariția acesteia cu programului Europa Creativă pe care îl propunem astăzi și în care ne-am uh, gândit la un nou instrument financiar, după cum știți, pentru sprijinirea sectorului cultural și a celui creativ un astfel de studiu nu poate să fie decât o sursă de inspirație și um, suntem de acord cu analiza făcută referitoare mai ales la um, lipsa datelor metodologice um, um, comparative și încercăm să um, facem presiuni pe lângă Consiliu și um, Um, conlucrăm cu uh, DigiRegi um, pentru a face progres în acest sens. Mulțumesc că uh, pot, poate să vă cer să vă gândiți un pic dacă, de exemplu, departamentul nostru de cercetare, puteți uh, să faceți cumva o continuare, o urmărire a acestei uh, Um, cercetări, pentru că aveți un uh, departament mare de cercetare și dacă nimeni nu ia um, măsuri, um, eu aș vrea să să intervin și puteți să spuneți, uh, să continuați această cercetare în alte țări, în Germania, în Ungaria și așa mai departe, Uh, cred că ne-am bucurat foarte mult dacă ne-ați ajuta. Nu, ne costă foarte mult, vă dăm oricum bani pentru cercetare, deci ne ar ajuta. Vă mulțumesc că, uh, că ați luat act de solicitarea mea. Noch einmal. Deci vă mulțumesc încă o dată. Și ajungem acum la punctul 10 de pe ordinea de zi. Domnul Berlinger cu raportul său despre procesul de la Bologna. Doamna Berlinger, nu voi spune foarte multe lucruri, am vorbit deja mult data trecută, vă dau direct cuvântul. Grazie Presidente. Anch'io non vorrei... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu aș dori să repet prezentarea pe care v-am făcut-o deja, pentru că acest lucru consider că nu ar fi foarte util. Așadar, mă voi referi la câteva puncte relevante din punct de vedere politic. Nu ar trebui să uităm că toți colegii mei au primit deja propunerea făcută de mine, propunerea de rezoluție și um, cred că au avut uh, timpul să studieze îndeaproape această temă. Cred că nu trebuie să uităm uh, care este principalul obiectiv politic al nostru în momentul în care Parlamentul va lua o decizie pe marginea acestui subiect. Această decizie va fi luată la sfârșitul uh, procesului parlamentar, în plenară, și importanța acestui tip de decizie luată este că subliniază rolul pe care ar trebui să-l aibă instituțiile europene în uh, construirea unui uh, sistem de educație superioară mai eficient în Europa. Ar fi poate neobișnuit um, ca doar statele membre să aibă să fie competente în acest domeniu al educației superioare. Există și o competență din partea Uniunii Europene. Ar trebui să discutăm lucrurile mai în detaliu și doamna comisar Vasiliu, de fapt, a început să facă propuneri uh, concrete din acest punct de vedere. Eu sunt de formație avocat și aș dori să mă uh, refer la Tratatul de la Lisabona. Articolul 166 spune că Uniunea Europeană contribuie la dezvoltarea unei educații de calitate și încurajează cooperarea între statele membre. Se spune de asemenea în tratatul de la Lisabona că Uniunea Europeană contribuie la acest proces, așadar Uniunea Europeană are un rol. Desigur, nu are o competență totală. Totuși, în tratate se spune că Uniunea Europeană are un rol specific în promovarea cooperării și în sprijinirea actelor și acțiunilor luate de către statele membre și așa mai departe. Drept urmare, Uniunea Europeană trebuie să favorizeze dimensiunea europeană în educație. Și dimensiunea europeană în educație contribuie la uh, favorizarea mobilității studenților și a profesorilor și contribuie la ușurarea recunoașterii calificărilor profesionale. Acest lucru um, înseamnă, de fapt, uh, procesul de la Bolonia. Parlamentul primește de asemenea, Parlamentul și Consiliul primesc uh, mandatul conform uh, procedurii legislative ordinare să adopte legislație. Dacă este să vedem titlul pe care l-am uh, ales, ne aflăm în cadrul competențelor prevăzute de tratate. În comunicarea Comisiei am văzut că acest argument este susținut cu putere și se promovează, se susține de asemenea cooperarea dintre Comisie și uh, Parlament. Reformele, cu toate acestea, trebuie să fie uh, puse în aplicare de către statele membre. Procesul uh, de la Bologna Uh, ne-au arătat însă că provocările um, sunt transfrontaliere. Pentru a optimiza sistemul uh, educațional superior din Europa și pentru a asigura, pentru a ne asigura că trecem la o creștere economică inteligentă, um, Consiliul și Parlamentul au mai multe prerogative. Deci toate aceste lucruri ne arată că avem competențe în acest uh, domeniu. Însă, după părerea mea, noi trebuie să fim puțin mai îndrăzneți față de trecut. Procesul uh, de la Bolonia este pus în aplicare în doar 13 state membre, de exemplu. Pe de altă parte, există o diferență, există un dezechilibru în uh, Europa procesul, acest proces este pus în aplicare în mod diferit, în funcție de zona în care și statul în care te afli. În Italia noi suntem uh, obișnuiți să există această diferență între nord și sud, dar această diferență se regăsește peste tot în uh, Europa. După părerea mea, acest lucru nu este bine. Europa nu trebuie să, se, uh, să funcționeze în urma unei diferențe între țările nordice și țările sudice. Cred că trebuie să combatem acest uh, dezechilibru. De fapt, avem nevoie de un echilibru între nord și sud. Orice uh, dezechilibru nu ar fi benefic pentru uh, studenții care provin din sudul Europei, pentru că aceștia se confruntă cu dificultăți mai mari pentru a găsi un loc de muncă. mai multe obiective, uh, cum este mobilitatea profesională sau recunoașterea calificărilor profesionale, nu sunt uh, recunoscute pentru nu sunt recunoscute studenților uh, care vin din sudul Europei în nordul Europei. Mandatul Uniunii Europene este de a crea un echilibru între aceste două părți ale Uniunii Europene. Și aș dori să vă dau un exemplu care arată care este situația actuală. Un exemplu de, de excludere um, de la, din procesul de la Bologna. Este vorba de uh, modul în care conferința ministrilor, uh, conferința organizată bianuală, a pornit acest uh, proces mai multe asemenea conferințe nu au fost, uh, nu s-au întrunit în ca, într-un cadru european. Și în acest context trebuie să spun că Parlamentul și Consiliul trebuie să corecteze lucrurile, trebuie să remedieze situația. Dacă uh, o asemenea conferință trebuie, să fie, uh, trebuie organizată, aceasta ar trebui să fie organizată în cadrul Uniunii Europene pentru că um, state care nu respectă procesul de la uh, Bolonia, de fapt nu statează în mod uh, adecvat uh, studenții. După părerea mea, în acest moment avem o bază legală reprezentată de tratatele europene care ar trebui să ne ușureze sarcina. Sper că guvernul italian va uh, discuta despre această problemă în Consiliu și sper că președinția poloneză și uh, cea care urmează, președinția daneză, va ține seama de acest lucru. Și am dorit să vă mai aduc aminte că în propunerea mea discutam despre obiectivul pe care îl avem. Un proces de la uh, Bolonia care să fie eficient și să avem un spațiu european de educație superioară și um, pentru acest lucru, um, diplomele de bacalaureat, diplomele universitare, de licență ar trebui să fie recunoscute peste tot în Uniunea Europeană. Acest lucru ar trebui să fie un uh, Uh, drept uh, fundamental. Dacă într-adevăr luăm în serios uh, acest lucru, trebuie să um, tragem și consecințele necesare. Pentru tineri este foarte important ca diplomele obținute de ei să le fie recunoscute peste tot în Uniunea Europeană. Acest lucru face parte din mandatul Uniunii Europene. o calificare obținută în Italia trebuie să fie recunoscută în Franța, în Germania și în alte state. Și faptul că acest lucru nu se întâmplă ne demonstrează de ce avem nevoie de procesul de la uh, Bologna. Avem nevoie, desigur, și de un anumit grad de flexibilitate în curiculele uh, centrale. Ar trebui să fie definite rezultatele învățământului. Universitățile au uh, două roluri. Sunt responsabile și pentru uh, cercetare, dar uneori pentru a cerceta trebuie să uh, mergi într-un um, alt institut, la o altă universitate. Și mă apropiu de final acum. Rezultatele acestor cercetări sunt uh, publicate pe internet, dar acest lucru nu se întâmplă întotdeauna. întotdeauna în fiecare stat. Uh, foarte multe universități lucrează doar la nivel uh, național și uh, situația aceasta nu mai poate continua, după părerea mea. Și alte două puncte înainte de a încheia. Astăzi um, se manifestă o tendință socială în legătură cu universitățile. Prea mulți uh, studenți nu, nu pot uh, Um, urma un învățământ superior, o situație pe care nu o putem accepta. În uh, Lisabona 2020 uh, s-a vorbit despre acest lucru și prin spațiul european de educație uh, superioară și prin procesul de la Bolonia trebuie să îndeplinim obiectivele prevăzute în această strategie. Eu am, uh, am contactat foarte multe organizații studențești, am discutat cu foarte mulți studenți din diferite universități și cred că nu, nu ne interesează prea mult care sunt uh, problemele reale ale studenților. Această abordare pur interguvernamentală trebuie să uh, țină seama de faptul că problemele uh, studenților sunt cele care contează. Modul de predare în universitățile europene se bazează prea mult pe rezultatele uh, finale de la examene. Însă procesul de uh, învățare nu este uh, inclus în abordarea noastră. Și este surprinzător faptul că în secolul XIX se, se, folosesc, se foloseau mai puțin termeni uh, de Uh, predare. Acum se folosesc mai mulți termeni, dar cu toate, aceast, cu toate acestea Europa nu face parte din acest proces. S-a creat, de exemplu, programul uh, Erasmus, în, în cadrul căruia uh, am promis universităților că vor uh, Uh, primi mai mulți uh, studenți din uh, exterior. Poate ar fi o idee să acordăm finanțare universităților care primesc studenți și nu universităților care trimit studenți în exterior. Studenții nu trebuie considerați ca fiind pachete care sunt trimise dintr-un loc în altul. Uh, eu am întâlnit un profesor de la Universitatea Sapienția din uh, Roma, care nu a acceptat un student uh, italian cu o diplomă din Statele Unite pentru că nu i-a plăcut uh, programul de studiu urmat de acest student în Statele Unite. Studentul respectiv a studiat la uh, MIT, uh, o universitate considerată inferioare în uh, Italia, deci uh, trebuie să intervenim în anumite uh, aspecte. Da, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, mai avem de fapt la dispoziție doar 20 de minute și știm foarte bine că până pe data de 6 decembrie, așadar peste 10 zile, trebuie înaintate amendamentele. În ianuarie vom vota, deci nu uitați că trebuie să înaintați amendamentele până pe data de 6 decembrie. Domnul Lockegaard, doriți să luați cuvântul? Domnul Vatima, atunci acum. Sì, No, eh, io sto preparando anche degli emendamenti che propongo al momento giusto, ma volevo sottolineare. Mă ocup de pregătirea unui amendament pe care îl voi înainta la momentul potrivit, dar vreau să subliniez două lucruri referitor la acest raport. În primul rând, recunoașterea calificărilor. Nu sunt sigur dacă mm, colegul meu a menționat acest lucru, domnul Berlinghe, dar există o problemă cu anumite calificări profesionale. Știu că nu e o problemă care ține de procesul de la Bolonia, dar vreau să reamintesc acest aspect pentru că este unul destul de complicat. se pare că ceea ce ar trebui să facem noi uh, este să ne asigurăm că studenții Erasmus care ajung în Franța, de exemplu, au servicii bune la dispoziția lor, dar trebuie să garantăm același tip de servicii și studenților um, care studiază la ei în țară, la universitățile de la ei în țară, pentru că cred că um, educația este foarte mult legată de disponibilitatea resurselor și un alt lucru pe care mi-e foarte greu să-l um, exprim, dar în ceea ce privește recunoașterea um, calificări europene, ar trebui să existe un sistem de reciprocitate în rândul universităților referitor la recunoașterea studenților, studenților și al calificărilor lor. Și mă întreb dacă nu cumva ne trebuie niște criterii um, pentru universități, pentru organizarea programelor de master de exemplu o serie de exigențe um, pe care să le îndeplinească universitățile astfel încât calificările lor să fie recunoscute la, uh, la nivel uh, universitar, la nivel european și știu că o serie de universități de la, de la noi din Italia nu ar îndeplini astfel de condiții. Uh, Ceea ce ați uh, spus uh, dumneavoastră referitor la, um, la calitatea educației este legat de acest lucru, iar în ceea ce privește diplomele de licență, pe care nu prea știm cum uh, să le considerăm, um, sunt și ele o, o problemă importantă. Da. Vă mulțumesc, voi fi succintă, nu aș dori să repet lucrurile spuse data trecută. Aș dori să mă refer la un aspect care se și regăsește în acest raport. Este vorba de um, cadrele europene de calificare și cadrele naționale de calificare. Ținând cont de discuția care se desfășoară acum în uh, Europa, eu mă îndoiesc uh, de faptul că un asemenea cadru european va ajuta la recunoașterea calificărilor profesionale, pentru că vedem că fiecare stat național are uh, categorii atât de diferite, încât va fi foarte greu. Uh, bacalaureatul se află la o anumită treaptă în Germania, în Franța deloc, uh, în alt stat pe altă treaptă, deci situația nu este foarte complicată. Din păcate, eu nu am o soluție clară, însă ar trebui să ne gândim la modul serios dacă această soluție, în care există 27 de cadre naționale de calificare plus uh, un cadru european, dacă aceasta reprezintă soluția pentru a compara mai ușor calificările profesionale și pentru a le recunoaște mai ușor. Vă mulțumesc, doamna Costa. Foarte pe scurt. Da. Grazie, președinte. Ehm, credo mm, Luigi Berlinguer... Mulțumesc, doamna președinte. Cred Luigi Berlighen ne-a cerut uh, să fim un pic mai curajoși uh, și e important, mai ales în lumina obiectivelor uh, strategiei 2020. Altfel vom face aceleași greșeli ca și în strategia de la Lisabona, când am avut obiective um, în cifre, dar instrumente nepotrivite. Și cred că acest raport uh, conține un aspect asupra căruia putem să fim de acord și anume um, uh, dezvoltarea învățământului superior în Europa, care are un temei juridic, ne trebuie o europenizare mai mare a procedurilor um, de guvernanță. Cred că acesta este un aspect esențial. M-ați făcut referire la Consiliul de Ministri Um, și uh, conferințe ale miniștrilor în afara sistemului european, uh, iar acesta este un punct important și sunt de acord uh, întru totul cu ce a spus dumnealui. Apoi, în ceea ce privește creditele transferabile de studii și mobilitatea legată de acestea, și acest aspect este foarte important și cred că ar fi util să discutăm um, implicarea organizațiilor uh, de studenți um, și a programelor Erasmus. Um, și aici e nevoie de mai multă recunoaștere și așa cum spunea domnul Berlinghe, um, și uh, universitățile care primesc studenții ar trebui să primească finanțări. Cred așadar că am putea să colaborăm uh, mult cu organizațiile de studenți astfel încât să um, determine universitățile să ofere astfel de servicii. În al treilea rând, în ceea ce privește organizarea europenilor pentru dreptul la educație și uh, faptul că uh, se, se, luptă, se încearcă a se lupta împotriva criteriilor sociale de discriminare când e vorba de accesul la, la învățământ uh, superior. Poate că ar trebui să uh, să li se impună statelor membre să um, recunoască um, calificările, recunoașterea reciprocă este una dintre deficiențele sistemului. Ați discutat um, uh, chestiunea legată de uh, sistemul de uh, 3 ani plus 2 ani uh, și uh, studiile de licență. Cred că ar trebui să discutăm mai mult uh, referitor la această chestiune pentru diplomatică faktycznie kontekst. După părerea mea, ar trebui să subliniem în mod uh, special revizuirea procesului de la Bologna, care ar trebui să aibă loc ținând cont de strategia 2020. Mobilitatea trebuie să fie baza pentru toate măsurile noastre. Procesul de la Bologna a fost pus în aplicare cu eforturi mari uh, din partea tuturor uh, universităților. Foarte mulți uh, au avut uh, îngrijorări sau uh, foarte multe universități s-au temut că își vor pierde autonomia pe care și-au câștigat-o în uh, urma unor lupte care au durat secole, un lucru care a marcat foarte multe universități. Domnul Bellinger s-a referit la un lucru și acest lucru ar trebui să-l uh, sub, ar doresc să-l subliniez și nou. În mijlocul uh, sau punctul central al eforturilor noastre trebuie să fie studenții. Studenții trebuie să poată alege unde, să, unde doresc să studieze în Europa. Am discutat cu foarte mulți rectori um, universitari și calitatea este aspectul cel mai important. Dacă ai obținut o diplomă de licență la universitate, acest lucru nu înseamnă că diploma respectivă se ridică, să spun așa, la nivelul așteptărilor unei alte universități. Pentru uneori este într-adevăr așa, uh, cineva uh, trebuie să studieze mai mult pentru a, pentru a fi recunoscută calificarea. Deci avem nevoie totuși de acest cadru de recunoaștere a calificărilor. Însă, aceste criterii um, provin de, de la această calitate. Aceasta este problema cu care ne uh, confruntăm. Doamna Paliadeli. Την προηγούμενη φορά, αλλά με βάση όσα είπε πριν από λίγο ο κύριος Berlinguer, θεωρώ ότι πραγματικά... Vă mulțumesc. Acum, rolul recunoașterii calificărilor profesionale. Recunoașterea calificărilor profesionale este cel mai important uh, instrument nu doar pentru uh, tineri, cât și din punct de vedere ideologic. Este vorba de un uh, răspuns, este vorba de un răspuns la această tendință de dizolvare a Uniunii Europene la care suntem martori în ultimii ani. Tinerii vor fi cei care vor continua această tendință de dizolvare a Uniunii Europene dacă nu vom face ceva. Este necesar așadar să există o, calific- o recunoaștere a calificărilor profesionale. Cum putem să impunem acest lucru însă statelor membre? Eu uh, provin dintr-un stat în care tocmai a fost propusă o lege prin care se încearcă depășirea acestui sistem în trei trepte. Au existat foarte multe reacții la această propunere legislativă din partea studenților și profesorilor și eu mă întreb dacă este posibil să se creeze un sistem european pentru certificarea um, diplomelor, licențelor, așa cum se întâmplă cu limbile străine. Dacă înveți uh, franceză sau engleză sau germană, există diferite modalități de certificare a cunoștințelor tale în limba respectivă. Există probleme în legătură cu recunoașterea calificărilor la nivel european, dar mă întreb dacă nu am putea totuși să găsim un sistem de certificare care să țină seama de aceste trei uh, trepte. Am avea atunci un fel de diplomă europeană care ar putea să fie recunoscută, neținând cont de criteriile prevăzute în fiecare stat membru în parte. Poate am putea găsi un asemenea sistem care să evite uh, dificultățile naționale. Uh, tineretul din ziua de astăzi se confruntă cu șomaj, cu lipsa unor locuri de muncă și um, nu se interesează foarte mult de Uh, hotărârile politicienilor. Ei se tem în mod concret în ceea ce privește viitorul. Poate am uh, putea să ne gândim la acțiuni uh, comune între universitățile europene și în ceea ce privește cercetarea. Infrastructura reprezintă întotdeauna o premisă fără de care universitățile nu pot funcționa. Europa trebuie să sprijine din punct de vedere financiar infrastructura universităților, nu doar în ceea ce privește activitățile de predare, dar și în ceea ce privește, de exemplu, programe cum este Erasmus. Și eu cred că um, fondurile trebuie să fie canalizate înspre universitățile care primesc studenții pentru că acestea să poată primi uh, în mod adecvat uh, studenții Erasmus și nu statele care trimit uh, studenții ar trebui să primească aceste fonduri. Și voi înainta amendamente din acest punct de vedere Cred că este foarte important procesul de la Bolonia pentru următorul deceniu. Vă mulțumesc, aș avea și eu câteva remarci. După părerea mea, raportul este unul bun și aș dori să rog pe domnul Bellinger să țină seama de câteva uh, lucruri. Nu se amintește nicăieri despre acest sistem european de uh, credite. Unii pentru același lucru primesc un punct, alții trei, punct, trei puncte. Deci este un dezechilibru mare și trebuie să găsim un regulament uniform uh, european. În al doilea rând, um, diploma de licență. Uh, spuneți că aceste diplome trebuie să țină seama mai mult de cererea de pe, de pe piață. Dar s-a spus deja că uneori uh, aceste diplome de licență de bachelor nu sunt recunoscute de toate universitățile dintr-o singură țară. Deci aici trebuie să ne asigurăm că procesul de la Bolonia funcționează cu adevărat. Și, dragă Luigi, după părerea mea, punctul 3 trebuie uh, modificat. Um, după, <laughs> acolo se vorbește despre uh, o cetățenie, o apartenență europeană, într-adevăr, la un sistem uh, universitar, dar noi nu avem deocamdată o cetățenie europeană. Do, Martin, doresc să spui ceva despre Bolonia? Dacă nu, atunci nu. Cine dorește să ia cuvântul în numele Comisiei? Vă rog. Many thanks, Madam Chair. I'll be... Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi foarte succint pentru că mm, doamna comisar ne așteaptă afară. Sunt convins că acest raport poate să aducă o contribuție foarte valoroasă la um, întâlnirea interministerială privind Bolonia de anul viitor, pentru că subliniază problemele principale, structura mm, programelor, recunoașterea calificărilor și legătura, nu doar um, între uh, în cadrul, în cadrul Bologna, ci și în cadrul european, dimensiunea socială și um, orientarea către rezultatele de învățare și sunt chestiuni foarte um, potrivite. De asemenea, a trebuit să se pună un accent pe diplomele comune, pentru că acest lucru ar putea să spargă gheața în colaborarea între diversele instituții universitare și statele membre. De asemenea, este uh, vorba și um, de um, o legătură între uh, domeniul învățământului superior și domeniul de cercetare și aici mă, mă, vor, mă refer la programe de doctorat, cele academice menționate în raport, dar și cele industriale care au fost uh, promovate de această comisie și de domnul Lockegaard. Uh, de asemenea, ar fi important să se includă niște cerințe foarte concrete pentru întâlnirea ministrilor de anul viitor de la București și a trebui să se solicite fixarea unor uh, ținte ambițioase în ceea ce privește mobilitatea studenților și să se concentreze asupra barierelor reale care se referă la împrumuturi și granturi uh, și despre care am discutat. De asemenea, ar fi um, util să se sprijine mai multă cooperare în ceea ce privește programele comune și dezvoltarea acestora, uh, lucru care ar putea să contribuie la rezolvarea problemelor de recunoaștere. De asemenea, ar trebui să se crească um, um pro, um, transparența procesului de raportare, pentru că în acest moment Bolonia este foarte greu de înțeles pentru cei care nu sunt direct implicați. E nevoie de mai multă comunicare către elaboratorii de politici și uh, ceilalți factori implicați pentru a vedea exact unde se încadrează acest sistem. De asemenea, acest um, uh, tip de raportare trebuie să fie folosit pentru o implementare mai armonioasă a standardelor Bolonia în întreaga, uh, întregul spațiu comunitar, astfel încât să ne apropiem mai mult în ceea ce privește um, um, raportarea și asta include o zonă care uh, ajunge de la Portugalia la um, Azerbaijan. Și, de asemenea, um, trebuie să uh, existe un sistem care să uh, localizeze mai bine um, Um, absolvenții, pentru a crește um, potențialul de angajare al um, absolvenților, lucru care ne-ar ajuta să rezolvăm și probleme legate de locurile de muncă. De asemenea, e nevoie și de o deschidere a spațiului uh, învățământului superior european către lumea întreagă. Acum uh, se organizează întâlniri la fiecare 2-3 ani cu miniștrii din alte state, din state terțe, dar nu este suficient, e nevoie de mai multă cooperare în acest sens. Goerens. Mulțumesc foarte mult, domnule Tyson. Acum dau cuvântul eh, timp de 5 minute eh, lui Luigi dacă dorește acest lucru. Dacă nu, putem să închidem discuția. Luigi? Așa cum eh, a spus și Gigerone, Cred că v-am reținut deja suficient din timpul dumneavoastră. Voi menționa doar două uh, chestiuni. Am citit un raport uh, foarte bun uh, din Germania referitor la sistemul de informații referitor la învățământul superior din Germania. Acest raport, uh, acest sistem, uh, a studiat uh, perspectivele de angajare ale um, absolvenților cu diplome universitare și a realizat o situație reală foarte interesantă. Dacă ne uităm la diplomele de licență, și dacă ne uităm la relația dintre universități și uh, piața de muncă, piața locurilor de muncă, 33% dintre Um, persoanele dintre absolvenții cu diplome nu și-au găsit de lucru, n-am crezut, dar era vorba de uh, fapte, de informații concrete, după care am citit și un raport din Italia care are niște concluzii similare. Um, um, asta înseamnă că trebuie să uh, ne asigurăm, în primul rând, uh, că știm care este situația. Voi vorbi uh, despre chestiunea locului de muncă mai târziu și despre cetățenia respectivă, pentru că uh, am înțeles ce ați spus, am înțeles că veți înainta amenamente și știu că primul, prima, primul un proiect de propunere va trebui îmbunătățit, așa că vom lucra împreună pentru a ajunge la un text final asupra căruia să cădem de acord. The, deadline for the amendments Vă mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentul este, după cum am spus, pe data de 6 decembrie. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, dar cred că vom reuși să respectăm acest termen. Vom vota în ianuarie și Poate îl voi ruga pe domnul Berlinghe și pe cei care doresc să înainteze amendamente să nu uită ce a spus domnul Tyson. Trebuie să facem propuneri concrete pentru conferința de la București. Trebuie să punem degetul pe rană pentru ca propunerile noastre să fie discutate și la București. Închei astfel dezbaterea pe marginea acestei teme și după cum știu, doamna comisar uh, așteaptă să intre, Androla. Ne bucură faptul că Uh, doamna comisar a venit la noi înainte să meargă la Consiliu, dar eu consider că noi suntem puțin mai importanți decât Consiliul, cel puțin în acest domeniu. Da, tocmai am discutat despre procesul de la Bologna, am discutat raportul domnului Berlinghe, și acum suntem pregătiți să vă ascultăm propunerea noului program referitor la învățare pe parcursul întregii vieți. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Dor- Mulțumesc, uh, Doris, dragi prieteni, doamnelor și domnilor. Thank you, to you. Astăzi prezint în fața comisiei dumneavoastră propunerea pentru un program educațional care deja a trecut primul test în fața comisiei. Totdeauna am înțeles că rolul meu este să prezint o propunere atât ambițioasă cât și coerentă. Dacă Europa trebuie să-și modernizeze sistemele de învățământ și educație, să îmbunătățească competențele cetățenilor săi și să deschidă noi oportunități pentru tineri, atunci avem nevoie de un program care, într-adevăr, să se ridice la înălțimea acestor așteptări. În loc să recurgem la acțiuni disparate, vă ofer o strategie pe termen lung care va avea un impact pozitiv în anii ce urmează. Acest program va spori oportunitățile de mobilitate, cooperare și parteneriat. Va introduce o dimensiune novatoare în politicile noastre, creând un instrumentar nou pe care îl vom putea pune în sprijinul statelor membre toți protagoniștii în sector vor beneficia de pe urma acestor oportunități. Fiecare educator, instructor, ucenic, învățăcel, student matur, care beneficiază astăzi de sprijin, va primi și mai mult sprijin mâine. Însă ce s-a schimbat? Avem, consider eu, un program mai bun, reguli mai simple și mai multe resurse la dispoziție. Consideră că acestea sunt vești bune. Vești bune pentru toată lumea. Dați-mi voie să subliniez un aspect. Nici unul pe protagoniștii din sector nu va concura împotriva altora. Nimeni, mare sau mic, va trebui să se lupte pentru banii alocați. Acesta este unul dintre cele mai importante beneficii ale unui program unic. Toată lumea este importantă, toată lumea participă la efortul comun. De aceea propun un nivel minim de alocare pe fiecare categorie de protagonist. Alocație. Gândiți-vă la asta ca un fel de plasă de siguranță care ne asigură că niciun sector nu va înregistra o scădere a finanțării sub un nivel bine precizat. În practică însă, fiecare categorie de protagonist din domeniu, din sector, va observa o creștere semnificativă în finanțarea primită. Asta e situația reală. Existența unui program unic ne permite să sporim finanțarea pentru toată lumea. Nimeni nu rămâne pe din afară. În comunicarea care însoțește noul program, am indicat cum am putea distribui bugetul diferiților protagoniști din sector. Dați-mi voie să vă spun că, sigur, asta e doar o sugestie pe măsură ce programul merge mai departe, o să urmărim îndeaproape modul în care diferiții protagoniști asimilează aceste fonduri. Simularea pe care am rulat-o noi ne arată că fiecare protagonist este un câștigător. în acest punct de vedere vom putea spori finanțarea conform obiectivelor noastre politice în următoarea manieră. Învățământul superior, inclusiv învățământul profesional terțiar, va registra o creștere de 85-95% în comparație cu nivelul actual. Și asta reflectă importanța crucială pe care învățământul superior o joacă atunci când e vorba de creștere economică, ocuparea forței de muncă și inovare. Învățământul profesional și educația pentru adulți va registra o creștere de 50-60% în comparație cu nivelul actual de alocații. Școlile o să primească o finanțare sporită cu 40 până la 55%. Tineret, dincolo de beneficiile pe care le primesc din alte sectoare, vor registra o creștere de 40% în finanțare. Iar dimensiunea internațională a învățământului superior va cunoaște o creștere de aproximativ 17%. Toate aceste lucruri sunt posibile datorită creșterii de buget pe care am obținut-o de la Comisie și datorită existenței unui singur program care pune fiecare euro în serviciul scopurilor noastre pe termen lung. Un program unic ne permite să ne simplificăm activitatea, astfel încât cetățenii Europei să poată înțelege foarte bine ce facem și să solicite finanțare foarte, în mod foarte simplu. Programul se va concentra doar pe trei tipuri de acțiuni mobilități învățământ, cooperare și parteneriate și dialog pe teme politice. Mobilitățile vor primi cea mai mare parte a bugetului, cam 65%, cred că este alegerea justă, pentru că uh, mobilitate este dimensiunea esențială europeană. Aici instituțiile europene și existența unei Europe Unite se simt cel mai bine în viețile oamenilor. Este un instrument vital atunci când e vorba de a moderniza instituțiile de educație și învățământ de toate nivelurile în Europa. Până la finele actualului exercițiu bugetar, 400 de mii de persoane vor beneficia de astfel de mobilități. Noul buget ne va permite să sporim această cifră la undeva, undeva la 700 de mii pe an în următorul exercițiu bugetar. În 2020 estimăm că aproximativ un milion de persoane vor beneficia de mobilități datorate Uniunii Europene. De asemenea, dorim să propunem ceva complet nou, un sistem de garanții pentru împrumuturile, pentru studenți care le va permite masteranzilor să-și efectueze studiile peste hotare. Masteranzii joacă un rol crucial în îmbunătățirea nivelului competențelor și în domeniul inovării. Ei pot, într-adevăr, să aducă o contribuție esențială la economia noastră. Comisia nu va da ea însăși aceste împrumuturi împreună cu Banca Europeană de Investiții. Noi vom garanta doar împrumuturile făcute de anumite instituții financiare, precis desemnate din statele membre, în condiții care sunt mai favorabile decât cele existente, în normal, pe piață. Cu mijloace modeste putem realiza un efect de multiplicare semnificativ, care este mai eficient și mai puțin costisitor decât bursele tradiționale. Ca să vă dau o idee despre magnitudinea măsurii, estimăm că un buget de 100 de milioane pe an va permite a, a 55 de mii de masteranți să studieze peste hotare. După mobilități, al doilea tip de acțiuni se referă la cooperări și parteneriate. Intenționăm să sprijinim, printre altele, parteneriatele strategice între o serie de organisme de educație și învățământ, și organizații de tineret. De asemenea, vom sprijini parteneriate pe scară largă între sectorul educației și mediul de afaceri sub forma unor alianțe pentru cunoaștere în învățământul superior și alianțe pentru competențele sectoriale. Vom promova platformele de suport IT, inclusiv e-twinning. De asemenea, vom sprijini dezvoltarea de capacități în țări terțe, concentrându-ne în, evident pe cele din imediata noastră vecinătate. Să vă dau o serie de exemple concrete a ceea ce înțelegem noi prin cooperare. Vrem să sprijinim parteneriatele dintre instituțiile de învățământ superior, de învățământ superior și mediul de afaceri. Aceste parteneriate vor genera noi moduri de producere și diseminarea cunoștințelor. Vor genera creativitate, antreprenoriat, și vor duce la elaborarea de noi curicule și calificări. Vrem să încurajăm o dimensiune europeană în mecanismele naționale de voluntariat pentru a le deschide pe acestea la mobilitățile, înspre mobilitățile transnaționale. Vrem să sprijinim parteneriate care implică autorități locale și regionale și protagoniști din diferite sectoare în încercarea de a elabora strategii, noi strategii de învățare continuă. Asta va duce la o utilizare mai eficientă a resurselor și va genera mecanisme de mobilitate de o calitate superioară. Acestea sunt doar câteva dintre parteneriatele pe care le avem în vedere după mobilități și cooperare. Al treilea tip de acțiuni se referă la dialogul pe teme de politici educaționale. Practic, ne strângem la oaltă să discutăm exemple de bună practică și să discutăm noi idei. Uh, pentru a ne realiza scopurile pe termen lung în materie de educație și învățământ, avem nevoie de politici bine concepute, de analize pertinente pe fiecare țară și monitorizare multilaterală. Modul în care învățăm unii de la alții la nivel european a îmbunătățit constant calitatea investițiilor noastre și a încurajat statele membre să conceapă politici novatoare. Îmi propun să mă concentrez pe un număr de priorități referitor la toate sectoarele învățământului și educației. Acestea vor include, printre altele, modernizarea învățământului superior, procesul Bologna, competențele esențiale pentru învățare continuă, un nou sistem de clasificare pentru universități, TIC în școli, alfabetizare, abandon școlar, și învățarea de limbi străine. Acum, dacă ne uităm la locul Europei în lume, trebuie să spun că sunt deosebit de fericită că am reușit să integrăm dimensiunea externă a învățământului superior în noul program pe care l-am elaborat. Astăzi, Uniunea Europeană rulează cinci programe diferite de cooperare cu țări terțe ne propunem să omogenizăm acest demers în direcția celor trei acțiuni cheie incluse în noul program, punând accentul în principal pe mobilitate. Vom spori numărul uh, diplomelor comune de înaltă calitate și a burselor pe care le sprijinim. Finanțarea noastră va reflecta prioritățile tematice și geografice ale politicilor externe ale Uniunii Europene în acest an al primăverii arabe. Sunt de să vă pot spune că vom întări cooperarea cu țările din vecinitatea Uniunii Europene, atât din sud cât și din est. Vom uh, sprijini dezvoltarea instituțională și modernizarea învățământului superior de acolo, corelând aceste activități cu mobilitățile pentru studenți și personal didactic. Acum dați-mi voi să vă spun câteva cuvinte despre tineret și sporturi. Vom integra principalele noastre activități referitoare la tineret în noul program, aruncând punți între sectorul învățării instituționalizate și a cel al învățării neinstituționalizate, prin Serviciul European de Voluntariat, prin instruire și networking pentru tineri și vom continua dialogul structurat cu organizațiile de tinere. Sper că lucrurile sunt clare. Nu subminăm activitatea grupurilor de tinere în materie de participare și asimilarea valorilor democratice. Din potrivă, le sporim resursele și le dăm noi oportunități. Pentru prima dată, sportul beneficiază de un capitol aparte și de un buget aparte. Și vom va putea, vom putea să ne concentrăm pe acțiuni specifice în acest sector. Am propus un buget mediu anual de 30 de milioane de euro. Acesta ne va permite să ne concentrăm asupra acelor chestiuni care nu pot fi rezolvate în mod eficient la nivel național. Programul se va concentra pe domenii cu o dimensiune socială și economică largă. Bună guvernanță, beneficii pentru sănătatea umană, incluziune socială, cariere duble pentru sportivii de performanță și amenințările transnaționale ale dopingului, meciurilor aranjate, a blaturilor, a violenței și rasismului. Ceea ce privește numele programului, am vrut să găsim ceva care ar fi imediat recognoscibil, nu doar aici la Bruxelles, nu doar printre specialiști sau printre cei vizați direct, ci și atunci când e vorba de publicul general. Am vrut să avem o marcă care să reflecte foarte bine și să arate foarte bine realizările cel mai credibile și respectate în Uniunii Europene. O marcă solicitată, o marcă pe care alții vor dori să o împrumute. Am vrut de asemenea să prezentăm și noile oportunități de care vor beneficia toți protagoniștii, toți protagoniștii din învățământ, instruire, tineret și sporturi. Vor, nu vor avea decât de câștigat de pe urma existenței unui program unic. De aceea l-am numit Erasmus pentru toți. Stimați colegi, în luna iunie acestui an, Comisia Europeană a propus să sporească bugetul Uniunii Europene pentru educație învățământ și tineret cu aproximativ 73%. Între 2014 și 2020 propunem să investim mai bine de 19 miliarde de euro în viitorul cetățenilor noștri. Această cifră este mai mare decât cea publicată în iunie și este ajustată pentru a lua în considerare inflația și dimensiunea internațională. Acest buget reprezintă o schimbare fără precedent atunci când e vorba de prioritățile de politice ale Uniunii Europene. Este un lucru salutar, pentru că în momentul în care Europa se confruntă cu o criză profundă, este datoria noastră să oferim o rază de speranță, să arătăm care este calea de urmat. Cred că nu putem face altceva decât să investim în educație și în învățământ pentru a permite tuturor oamenilor de toate vârstele și în toate proveniențele sociale să-și realizeze pe deplin potențialul și să joace un rol real în societate. Uneori uităm rolul social al învățământului, învățământ de dragul învățământului. Și pe aceste persoane le-aș întreba, ce este social despre, când, când e vorba de o rată de, a șomajului de 40% printre tineri, pentru că cu asta ne confruntăm în multe dintre statele membre și este datoria noastră să luăm măsuri. Dați-mi să vă spun că o sporire, o creștere bugetară de 73% nu ne-a fost acordată de florile mărului. A trebuit să demonstrăm că merităm o astfel de creștere și să concepem un program care va maximiza valoarea fiecărui euro. Foarte adesea în trecut am enunțat importanța învățământului, a educației și a tineretului și după aceea n-am făcut absolut nimic în sensul sprijinirii cu bani a spuselor anterioare. Astăzi lucrurile s-au schimbat. În prezent oferim oportunități considerabile instituțiilor sociale din Europa și a milioanelor de cetățeni care se îngrijorează în legătură cu viitorul lor în contextul actual. Sper că împreună vom putea să nu scăpăm din vedere obiectivul real. O creștere fără precedent în sprijinul acordat tuturor protagoniștilor din sector și un program care răspunde provocărilor prezentului. Sper că vom putea lucra împreună în discuțiile dificile care ne așteaptă. Poate nu o să fim de acord în toate punctele de vedere, însă cred sincer că scopurile pe care le avem cu toții sunt mai importante decât diferențele care ne separă. Stimați prieteni, dați-mi voie să vă spun acum câteva cuvinte despre noul nostru program pentru cultură, care se numește Creative Europe, Europa Creativă. Am să vorbesc mai puțin aici decât am vorbit uh, în legătură cu educația, pentru că propune mai puține schimbări în acest domeniu și cred că discuțiile anterioare ne-au arătat că există un consens larg în ceea ce privește aspectele esențiale. Astăzi vă propun un program care păstrează identitățile originale, celor două componente, cultură și media. Vreau să creez practic un singur ghișeu pentru toate industriile culturale și creative, cu direcții pentru cultură și media, care se concentreze pe nevoile specifice ale sectoarelor în cauză. Ce este nou acum este această a treia direcție, un instrument financiar novator care va sprijini accentul la finanțare pentru industriile culturale și creative ale Europei. Noul instrument este menit a spori numărul de instituții financiare care au experiență în sectoarele creative culturale, extinzându-le area de acțiune geografică și contribuind la câștigarea unor investiții private semnificative. De asemenea, am încercat să modificăm comportamentul din sector, încurajând o schimbare de mentalități de la burse la împrumuturi. Asta va spori competitivitatea și va reduce dependența exagerată de finanțare publică. Obiectivele programului Europa Creativă sunt clare. Dorim să sprijinim capacitatea industriilor culturale și creative de a opera pe plan internațional, Vrem să promovăm circularea transfrontalieră a produselor culturale și creative și vrem să ajutăm pe cei din sector să se adreseze unui, noi public, unui nou public în Europa și dincolo de Europa. Vrem să consolidăm capacitatea financiară a sectorului și vrem să consolidăm cooperarea în materie de politici pentru a putea găsi un nou public și pentru a putea lansa noi modele de afaceri. Direcția Cultură va continua să sprijine proiectele de cooperare transfrontalieră pentru perioada 2014-2020, cel puțin 1000 de organizații culturale vor participa la astfel de proiecte de cooperare. Și pot să vă asigur că și micile organizații culturale vor fi binevenite, la fel de binevenite ca și oricare altele ceea ce privește direcția media, aceasta va continua să sprijine distribuția, distribuirea filmelor europene, să sprijine sectorul în încercarea de a beneficia de pe urma digitalizării și se va deschide unor noi sectoare, cum ar fi jocurile video. Prin integrarea programului Media Mundus, direcția media va încuraja profesioniștii din domeniul audiovizual să își extindă activitățile și dincolo de frontierele Europei. Doamnelor și domnilor, Comisia propune o creștere semnificativă în bugetul pentru acest nou program, un total de 1,8 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o creștere de 37% în raport cu nivelul actual al cheltuielilor. Această creștere este un răspuns clar la prioritățile strategiei Europa 2020. Investind în industriile culturale și creative, contribuim în mod direct la eforturile de realizare a unei creșteri sustenabile, inteligente și tot cuprinzătoare. În 2008, sectoarele culturale și creative au contribuit cu 4,5% la PIB-ul Europei, angajând aproximativ 4% din forța de muncă a continentului. Aceste industrie sunt de asemenea vitale pentru că aduc beneficii și altor domenii, oferind conținut pentru noi tehnologii, reconciliând incluziunea socială și diversitatea și stimulând inovarea socială. Însă, dacă dorim să asigurăm creștere și pe viitor, atunci Uniunea Europeană trebuie să participe la crearea condițiilor adecvate. Asta încercăm să realizăm prin intermediul programului Europa Creativă și sper că noul program va beneficia de sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc, Doris! Vă mulțumesc, dragi prieteni și colegi. This applause is an applause for the work which has done. Vă mulțumesc. Um, aplauzele sunt uh, adresate efortului dumneavoastră, prezentării dumneavoastră, dar nu susțin 100% conținutul. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului Scuria. Vă mulțumesc, doamnă președintă, Vă mulțumesc, doamnă comisar. Vă mulțumesc pentru această prezentare a, a noilor programe ale Comisiei. Voi încerca să fiu succint, pentru că îmi închipui că foarte mulți colegi doresc să iau cuvântul astăzi. Așadar, foarte pe scurt. În primul rând, ce mi-a plăcut? Mă bucură um, faptul că s-a mărit uh, bugetul. Acesta este un uh, semnal foarte important. Um, trebuie să investim în tineret, în cultură, investind astfel în viitorul Uniunii Europene. Îmi place de asemenea faptul că sportul a fost inclus în uh, buget. Uh, această noutate este o noutate binevenită, este o veche dorință a noastră aici în Parlament. Îmi plac de asemenea uh, obiectivele generale stabilite, simplificarea, uh, de exemplu, o atingere mai ușoară a obiectivelor pe care ni le-am stabilit noi uh, prin toate aceste programe. Ce îmi place însă mai puțin este următorul lucru. au uh, dispărut uh, anumite nume sau au dispărut numele unor programe. Ok. Erasmus pentru toți. Erasmus este o, o marcă foarte importantă, un nume istoric cu care te poți identifica foarte ușor. Dar uh, sunt și alte programe care au avut o funcție importantă, învățare pe parcursul uh, vieții, programul Comenius, Uh, toate acestea au fost simboluri simboluri pentru toate uh, statele Uniunii Europene și renunțarea la aceste nume va duce, după părerea mea, la confuzie. Mai ales pentru că în uh, sectorul educației și al tineretului ne aflăm în pericolul de a amesteca uh, lucrurile uh, puțin. Cred că uh, noua propunere complică, de fapt, lucrurile pentru studenți, nu le simplifică. Și nu sunt Uh, convins de faptul că programele pentru educație și pentru tineret pot fi amestecate. Anumite elemente, desigur, se suprapun. Sunt, este vorba de două, după părerea mea, de două domenii care trebuie să fie tratate paralel. Fiecare are uh, resursele proprii, fiecare program are uh, obiectivele proprii în ceea ce privește educația, institute de cercetare și universități și așa mai departe și amestecarea tuturor acestor lucruri cu tineretul, nu mi se pare a fi cea mai bună idee. Și doresc să subliniez și următorul lucru. Sper că în propunere se face referire și la uh, simplificarea uh, administrativă. Accesul la fonduri trebuie să fie simplificat și mă refer aici la municipalități uh, și alte autorități care, au, care întâmpină dificultăți mari în procesul de accesare a fondurilor este nevoie de foarte multe documente, de foarte multe ștampile, semnături și așa mai departe. Și astfel, uh, viața celui care dorește să se implice în acest proces este complicată. Apoi, aș avea o întrebare tehnică. Am primit un document și văd în acest document că uh, bugetul pentru industria creativă se află undeva în jurul cifrei de 1,8 miliarde de euro. la al treilea, de fapt, și în acest document se regăsește o altă cifră, nu înțeleg care este situația. Uh, nu doresc să vorbesc mai mult. Acum, multe lucruri uh, sunt bune, altele sunt mai puțin bune. Uh, comasarea educației și tineretului, după cum am spus, nu mă convinge. Și numele acestui program Erasmus pentru toți care a eliminat celelalte programe. Cred că acest lucru duce la confuzii pentru cei care doresc să folosească acest program. Vă mulțumesc, doamna Camaiva, acum. Vă mulțumesc. Voi continua direct uh, lucrurile spuse de colegul meu înainte și o am asemenea uh, îngrijorări asemănătoare. Dar Cred că uh, trebuie să recunoaștem faptul că uh, trebuie să luptați pentru păstrarea bugetului uh, propus. În ceea ce privește organizarea programelor, eu am mai multe întrebări și, am, uh, și nu înțeleg anumite lucruri pe care le-ați uh, propus. Uh, și eu doresc să încep cu numele. Nici pe mine nu mă convinge în mod real acest nume Erasmus pentru toți, pentru că, după părerea mea, Erasmus este un concept atât de bine definit în Europa, uh, este legat de, în mod primordial de uh, învățământul superior. Acum, prin uh, Erasmus pentru toți, ar trebui să se înțeleagă toate măsurile din domeniul educației. După părerea mea, folosind acest nume, trezim o impresie greșită în uh, Europa. Nu, nu discutăm aici doar despre învățământul superior. Deci nu sunt, eu nu sunt de acord cu dumneavoastră aici. Trebuie să se poată, uh, trebuie să există această diferență între lucruri. Am vorbit despre cerințe uh, minime și cum ar trebui să arate aceste cerințe uh, minime, aceste fonduri minime și să pună întrebarea care este situația uh, bugetară. Pentru fiecare uh, linie de uh, bugetare, de program există o linie bugetară și cine hotărăște ce se întâmplă cu fondurile care rămân peste aceste plafoane minime. Parlamentul face acest lucru, va face acest lucru anual, sau comisia va fi cea responsabilă, va fi cea care uh, ia deciziile și noi nu ne dorim acest lucru, de fapt. Deci cum se vor uh, desfășura lucrurile din punct de vedere al uh, aspectelor tehnice bugetare, pentru că noi ne dorim să avem, să fim competenți în continuare, să putem hotărâ câte fonduri sunt folosite pentru ce program și acest lucru trebuie să fie vizibil. Apoi, ați spus că nu va exista o concurență între instituțiile și organizațiile mici și cele de mari dimensiuni. Da, este o declarație foarte frumoasă, dar dacă este să analizez ce ați uh, propus în mod concret, nu pot să cred în această declarație, deoarece uh, în momentul în care pui toate programele la un loc, mă întreb dacă nu cumva în viitorul apropiat tineretele Uh, destinate tineretului uh, vor concura cu instituții de cercetare sau cu universități și dezechilibrul este atât de mare între cei care înaintează cererile încât mă tem că proiectele mai mici vor trebui să se mulțumească cu fonduri uh, reduse și neavând suficient personal, situația va fi agravată și nu ne dorim acest lucru. Vă mulțumesc, domnule Locăgard. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. În primul rând, felicitări. Cred că propunerea dumneavoastră, programul dumneavoastră este cea mai ambițioasă încercare de a aborda criza prin care trecem acum. După părerea mea, este vorba de un mare pas înainte și Um, consider că este foarte greu să rămâi uh, pesimist în aceste condiții. Desigur, unele lucruri mai trebuie îmbunătățite, dar uh, este un semnal bun și avem motive să fim uh, optimiști în, în urma propunerii dumneavoastră. Cred că am stabilit sau ați stabilit prioritățile corecte este bine să punem accentul pe partea referitoare la educația superioară. Uh, acest procent de 65% în ceea ce privește mobilitatea este adecvat și uh, sprijinim și eforturile de simplificare a lucrurilor și, după părerea mea, este bine să avem un singur nume pentru un program. Aș dori să vă atrag atenția asupra unei alte zone care pe noi ne îngrijorează. Nu știu dacă colegii mei sunt conștienți de acest lucru, dar ideea concentrării pe relațiile externe este o idee foarte bună. Eu aș avea o întrebare legată de acest lucru. Dacă este să vedem ce se întâmplă în China, se pare că Comisia pentru uh, Cultură ar putea contribui uh, Uh, foarte mult la relațiile dintre Uniunea Europeană și China. Nu știu dacă știți acest lucru, dar uh, relațiile cu China au, uh, culturale au devenit al treilea pilon al relațiilor generale în Uniunea Europeană cu China și trebuie să vedem cum putem consolida relațiile noastre cu China pentru a face față uh, crizei. Deci, uh, acest uh, pilon cultural în relațiile cu China reprezintă un pas important. Desigur, acum cred că este momentul potrivit să facem acest lucru și, după părerea mea, programul amintit este cea mai bună modalitate de a face acest lucru. Aș dori să vă aduc aminte că urmează un an dedicat uh, dialogului intercultural între Europa și China, o oportunitate perfectă pentru a progresa în acest domeniu. Acest lucru este important. Ne putem folosi de China ca un instrument pentru a depăși criza prin care trecem. Tocmai mă întorc dintr-o vizită pe care am făcut-o la Shanghai. Am discutat cu Uh, am discutat cu oameni de la uh, una dintre cele mai de succes universități uh, din China, de fapt cu două universități din Shanghai și discuțiile mele de acolo ne-au, mi-au arătat că partenerii noștri din China își doresc o cooperare strânsă cu noi. După părerea mea, acest program și această majorare a fondurilor uh, alocate acestui uh, program pot fi foarte utile. Întrebarea mea ar fi așadar următoare. Analizând uh, Uh, cifrele, de fapt este vorba de o creștere cu 70, 17% a sprijinului bugetar pentru dimensiunea externă. Și doar 200 uh, de uh, tineri din Europa au mers în China anul acest, în anul acesta. Cred că am putea îmbunătăți situația foarte mult aici. Deci întrebarea mea este următoarea. Ați, uh, v-ați, gândit la, v-ați gândit la acest lucru când v-ați redactat programul și există planuri concrete pentru a consolida această cooperare pe care ne dorim cu China, deoarece cred că este un potențial mare aici. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Fisas. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și doamnei comisar. Și eu aș dori să continui cele spuse de antevorbitorii mei. În primul rând, felicitări pentru faptul că bugetul a fost mărit toc, tocmai în aceste timpuri de criză. Sunt sigur că nu a fost uh, ușor să obțineți uh, fonduri majorate și uh, trebuie să vă lăudăm pentru acest lucru. Pe de altă parte, nici eu nu sunt de acord cu renunțarea la uh, numele unor programe. Este vorba de nume uh, importante. Uh, orice, nici o companie nu renunță atât de ușor la niște mărci uh, stabilite și mă tem și eu că se va ajunge la o confuzie între fostele programe și uh, numele propuse acum. Uh, este o situație dificilă, într-adevăr. Uh, conceptul uh, Erasmus, Erasmus Mundus, uh, Comenius și așa mai departe, toate aceste nume sunt nume care au o mare greutate și ar fi păcat să, să renunțăm la ele toate aceste programe sunt uh, cunoscute de toți uh, studenții europeni. Și pe de altă parte, se naște această confuzie între marele uh, program propus acum și uh, numele folosit. Nu s-a amintit, de exemplu, programul Marie Curie, care este atât de important pentru cercetătorii științifici. Oricum, doresc să vă mulțumesc pentru includerea sportului, care se bucură de o proprie linie bugetară, dar pentru sport uh, important nu este doar aspectul uh, bugetar, da, ci uh, sportul trebuie să, locul sportului trebuie să se reflecte și în politica structurală. De asemenea, punerea în aplicare a acestor măsuri va fi foarte importantă. Este foarte important ca sportul să se regăsească și în uh, măsurile structurale. Vă mulțumesc, domnul Boris. Doamna comisar, doresc să vă felicit pentru acest succes la care, sincer să fiu, nu ne-am așteptat este o situație incredibilă, mai ales ținând cont de criza economică prin care trecem. După părerea mea, denumirea, numele folosite pentru aceste programe reflectă obiectivele uh, strategiei 2020. Tocmai am aflat următorul lucru. Anumite programe, uh, cum este programul Marie Curie, nu nu au mai fost uh, incluse în acest program și noi uh, primim uh, foarte multe semnale din partea tinere, tineretului, din partea um, artiștilor care nu știu, de exemplu, dacă programul media își va păstra, de exemplu, pe viitor independența pe care a avut-o până acum. Aș dori așadar informații precise din partea dumneavoastră despre cum veți proceda eh, în continuare. Și o altă întrebare. Astăzi nu avem, din păcate, informații legate de fondurile structurale. Însă am dorit să vă spunem următorul lucru, doamnă comisar. 6 miliarde de euro, acestea au fost eh, fondurile eh, din Uh, din uh, fondurile structurale pe care le puteam folosi pentru cultură. În cadrul uh, propunerii pentru, următorul, pentru următoarea perioadă financiară, am văzut că nu se mai regăsesc aceste fonduri, nu, mai, nu se mai poate investi în cinematografe și în alte obiective culturale. Ați prezentat cheltuieli din uh, întregul uh, buget, dar uh, la fondurile structura, structural, structurale lucrurile au fost uh, reduse. Doamna Mănescu are acum cuvântul. uh, îi mulțumesc uh, doamnei comisar pentru prezentare și o felicit pentru noul uh, program, pentru o abordare integrată care cred că reprezintă un pas important pentru asigurarea viitoarei, viitorului educației în Uniunea Europeană în contextul crizei. Ehm, tocmai din acest motiv doresc să salut acest nou cadru de programe, eh, programare financiară capabil să ehm, mărească, să crească investiția în educație cu până la 73%. Eh, ați menționat priorități precum eh, modernizarea învățământului superior, abandonul școlar, care sigur sunt foarte importante. Cu toate acestea, Mm, cred că nu trebuie să pierdem din vedere faptul că trebuie să investim în continuare în susținerea tineretului și a acțiunilor din acest uh, domeniu, pentru că în continuare tinerii rămân categoria cea mai afectată de criza financiară. Uh, am avut de curând întâlniri cu reprezentanții ai agențiilor naționale din cadrul programului Tineret în Acțiune și uh, aceștia sunt extrem de, de îngrijorați și vor să atragă atenția asupra faptului că uh, prin desființarea programelor actuale și integrarea acestora într-un cadru general, Uh, nu se va mai putea pune accent uh, suficient pe specificitatea fiecărui domeniu în parte, și, așa cum este cel al tineretului, sau pe profilul și nevoile caracteristice ale uh, fiecăruia. Mai mult, cei care, așa cum s-a spus mai devreme, cei care vor avea de pierdut din această consolidare a programelor vor fi, de fapt, organizațiile de tineret mici, acelea care au în special proiecte uh, mici cu finanțări reduse și care formează, de fapt, marea parte a uh, actualului program Tineret în Acțiune și care, uh, să recunoaștem, facilitează integrarea tinerilor din medii defavorizate. Uh, sigur că educația formală este foarte importantă, este extrem de importantă, dar aceeași importanță trebuie să o acordăm în continuare educației non-formale și uh, informale. Și aș vrea să mai fac o observație uh, în, uh, așa cum bine știți, în unele state membre există o diferențiere între Ministerul Educației și Ministerul uh, Tineretului și asta din simplul uh, motiv că problema, problematica tineretului nu se reduce la educație. Și atunci aș vrea să vă întreb care ar fi opțiunile existente pentru a putea păstra un program distinct dedicat tineretului Personal, cred că am putea integra, am, am putea încadra actualul program într-un subprogram de tineret. Mulțumesc. Uh, colleagues, uh, Mrs. Commissioner has to leave at 15. If I give the others... Uh, să plece la 12 și uh, un sfert. Restul colegilor așadar vor avea la dispoziție doar un uh, minut pentru a pune întrebări. Vom avea timp săptămâna viitoare să discutăm pe larg. Acum doamna Paliadeli are cuvântul. Ναι, you should. Yes, yes, I will. Ε, eh, <laughs> eh, ευχαριστώ να συμπληρώσω και εγώ για τα θετικά στοιχεία αυτή τη. Vă mulțumesc. Aș dori să adaug și eu câteva lucruri în legătură cu elementele pozitive ale acestei uh, propuneri și am câteva întrebări. Nu văd uh, care este situația cercetării în, în, compara, în o comparație a cercetării cu cu educația. Cred că cercetarea ar trebui să fie inclusă cumva în educație, deoarece universitățile au ambele, uh, îndeplinesc aceste două funcții. Apoi, um, ce se întâmplă cu moștenirea culturală? Aceasta nu este inclusă. Este prevăzută o sumă mare pentru medii, dar o sumă mai mică pentru aspectele culturale și cred că aici ar trebui să se regăsească și moștenirea culturală. Sau, nu, îmi cer scuze, m-am înșelat. Cred că ar trebui să sprijiniți infrastructura universităților. Nu știu dacă acest lucru este prevăzut deja în uh, program. Și cred că în acest proces ar trebui să ținem seama și de științele umaniste, atât uh, din punct de vedere al profesorilor, cât și al educației în general program, Pare un program foarte ambițios, dar chiar și cu creșterea bugetului, tot nu s-a hotărât uh, nimic până acum și nimic nu e sigur. Tocmai vin de la negocierile privind bugetul și ne-am dat seama că, de fapt, Consiliul nici nu mai este pregătit să-și uh, uh, îndeplinească promisiunile făcute că vor face plățile conform angajamentelor. Deci trebuie să vedem întâi ce se întâmplă, pentru că în următoarea perioadă ne vom confrunta cu o situație foarte dificilă, având în vedere contextul crizei. Avem, am două întrebări. Um, las la o parte întrebările despre cum ar putea să funcționeze, dar a spus că e nevoie de o agenție pentru fiecare țară. Tot nu-mi dau seama cum ar putea să, se, um, um, să funcționeze și apoi a spus că o trece de la granturi la împrumuturi. Ce înseamnă asta? Acum, doamna Costa. Pe scurt, um, o, o să vorbesc pe scurt. Desigur, îmi dau seama că Există un, uh, o investiție strategică în uh, finanțarea învățământului și bineînțeles că salutăm acest lucru, însă mă preocupă câteva chestiuni. În primul rând, um, am înțeles că ar trebui să existe o, o strategie, un, un program cuprinzător, uh, Uh, înțeleg că Erasmus este nume, nu știu de ce nu sunt și nume uh, feminine. Am înțeles că, de asemenea, unul dintre subprograme se cheamă tot Erasmus. De asemenea, mai sunt programe cu nume de Leonardo, Comeniu și așa mai departe. Dar o altă chestiune este că nu e vorba atât de guvernare, e vorba de oameni, de studenți, de personal didactic, uh, și de faptul că acești oameni s-au obișnuit cu programele menționate și cred că ar fi destul de derutant pentru, a, pentru ei. Nu simplifică tocmai relația acestora cu Uniunea Europeană. E o simplificare pentru cei care transferă fondurile, dar nu și pentru cei care se vor implica în programe. Acum, în viitor, nu cred că creativitatea și cultura uh, ar trebui să fie reunite sub uh, același domeniu. Da, e important să existe inovație, dar cultura reprezintă un termen mult mai larg decât uh, um, creativitatea. De asemenea, sunt, uh, mă, mă întreb asupra faptului că nu există cuvinți, cuvinte cum ar fi patrimoniu. De ce să nu se regăsește și acesta în program? Mulțumesc! mult mulțumesc, uh, doamnă comisar, cred că ați făcut o treabă extraordinară prin acest program, dar aș vrea să fac câteva comentarii referitoare la problema aceasta a numelor, care se pare că ne preocupă pe toți. Poate că e puțin mm, naivă, așa, poate e, mm, nu, e, nu e tocmai uh, bine să, odată ce avem o marcă, să nu o folosim, dar uh, atunci când um, reuniți aceste programe, vor exista linii bugetare care să stabilească unde există unde se duc banii, vor fi linii bugetare pentru Comenius, pentru Marie Curie și așa mai departe. Deci, sigur, aveți um, o manieră de a vă asigura că o anumită sumă se duce într-o anumită secțiune a programului. Dar de ce n-am putea să se creeze uh, Mm, astfel de subprograme, astfel încât numele să fie menținute, să eventual explicați solicitanților că pot să candideze pentru o sumă de bani pentru cutare program. Cred că ar fi o sugestie practică mm, care să rezolve această problemă, pentru că cred că numele contează cu adevărat și trebuie să găsim totuși un nume general pentru un program și aș uh, vrea uh, să fim consultați înainte să se iau astfel de decizie pentru că cred că numele pe care îl dăm va fi uh, important pentru succesul său în viitor. Vă mulțumesc că mi acord mie cuvântul. Noi nu ar trebui să fim consultați, ci noi suntem cei care vom hotărâ cum se va numi acest uh, program. După părerea mea, acest concept, învățarea pe parcursul vieții, este un concept foarte bun și Erasmus pentru toată lumea nu este uh, conceptul cel mai bun. Acest Erasmus este legat de învățământul superior. Și uh, nu putem să punem școlile elementare și liceele în concurență cu universitățile. Ne-ați prezentat uh, cifre procentuale foarte, bun, foarte uh, bune. Va trebui să vedem dacă acestea vor fi hotărâte până la urmă. Dar eu am aici alte cifre și acolo se spune că alocarea minimă de fonduri pe sector și dacă uh, este să scot anumite sectoare, atunci rămân 58% uh, pentru tot programul. Unde, unde sunt celelalte procente, restul de procente? Și eu nu permit uh, nimănui să hotărească lucruri pentru care noi avem prerogative fără să accepte și opinia noastră. Pentru că dacă nu vom face nimic, atunci nimeni nu ne va mai uh, întreba pe noi. Nu trebuie să asistăm, uh, să fim martorii unui proces de comitologie care se desfășoară între Consiliu și uh, Comisiu. Comisie. Sunt foarte multe programe uh, fondate de noi uh, care nu se regăsesc în acest program. Am regăsit doar Jean Monnet, de exemplu. Uh, un, încă un, încă un lucru. Nu știu cu ce actori a discutat comisia, pentru că toți uh, oamenii cu care am discutat eu în ultimii ani mi-au spus un uh, lucru foarte clar. Nu ar trebui să se regăsească acest nume Erasmus, ci numele uh, învățare pe parcursul întregii vieți. Uh, Însă cred că vom putea discuta cu dumneavoastră despre aceste lucruri. Dacă creăm o nouă marcă, atunci nimeni nu va înțelege ce se întâmplă și oare câte costuri va, va trebui să investim în acest nou proces. Acum, în ceea ce privește granturi și bursă și uh, împrumuturi. În ceea ce privește împrumuturile, Cine va prelua această garanție? Noi va trebui, adică bugetul culturii va trebui să preia această garanție și dacă un film se face care se uh, bazează, dacă un film se face pe aceste garanții, noi ne vom termina foarte repede uh, fondurile. Deci va trebui să discutăm despre aceste lucruri în următorii ani. Însă mă opresc acum, am avut doar un minut la dispoziție. Doamna comisar, aveți cuvântul acum. Thank you. În primul rând, respect privilegiul dumneavoastră de a lua o decizie. Nu mă îndoiesc nicio clipă de acesta și cred că sunt ultima care poate fi acuzată că nu iau în considerare acest Parlament și această comisie. Cred că întotdeauna Uh, m-am comportat într-o manieră foarte democratică vis-a-vis de uh, Parlament și de um, Comisie. De la bun început vreau să vă spun că cred că există niște neînțelegeri referitor la Marie Curie, de exemplu. Marie Curie nu este inclus în acest program. Marie um, Curie se, este inclus în programul Horizon 2020, în uh, contextul 2020 și va fi ad adoptat săptămâna viitoare și mă străduiesc uh, să um, obțin mai mulți bani de la um, uh, prietenul meu, doamna Devon Quinn. Și vom vedea ce se întâmplă atunci. Am primit o propunere de uh, modificare a numelor uh, Um, referitoare la um, originea poloneză a numelui Marie Curie. Acum, în ceea ce privește simplificarea, vreau să fiu clară. De la bun început, mi s-a spus că dacă vreau să obțin mai mulți bani, trebuie să simplific această fragmentare a programelor și atunci nu-mi rămâneau multe opțiuni. Am zis, bine, înainte să în loc să îmi spun Erasmus pentru toți, puteam să spun program de învățare pe parcursul vieții, dar um, mi s-a cerut să um, um, renunț la toate celelalte. Grundtvig, Comenius, Leonardo, um, Tineri în acțiune, Erasmus Mundus și pot să continu acum și cu numele internaționale pe care trebuie să le simplific. E bine, nu aveam prea multe opțiuni. Așadar, am ales numele pe care eu am considerat, dumneavoastră poate mm, gândiți altfel, că numele care atunci când călătoresc în oriunde în Europa este un nume, primul care le vine oamenilor în minte, iar colegii mm, noștri deja împrumută numele de Erasmus pentru alte programe, nu pentru educație sau uh, chestiuni uh, conexe. Deci trebuie să înțelegeți uh, ce decizie a trebuit să iau. În ceea ce prim, privește alocarea minimă, e bine, aceasta nu face decât uh, să protejeze diferitele sectoare. Dumneavoastră vă faceți probleme în legătură cu tineretul și eu am fost poate chiar mai îngrijorată de uh, tineret. Pentru că până la urmă toate programele au, um, uh, pun accentul pe tineret, fie că e vorba de educație um, uh, convențională sau neconvențională. Și asta când vine vorba de diferitele uh, sectoare, am spus că nu vreau o, ca o organizație de tineret, uh, fie ea mică sau mare, să concureze cu o universitate pentru același buget și de aceea am spus că e nevoie de alocări minime, de sume minime alocate pentru diferitele um, categorii. Aveți, pe de o parte, învățământul superior care include învățământul profesional, apoi școlile, tineretul, um, educația pentru adulți și mai există și dimensiunea internațională. Dacă adăugăm alocările minime, acestea nu vor însuma uh, întregul buget pe care sperăm să-l primim, dar uh, mai rămâne chiar loc pentru ca noi să ne gândim în fiecare an uh, care, să vedem care este absorpția din partea diferitelor sectoare și apoi să facem pentru ceea ce rămâne să luăm decizii politice. Au rămas atâția bani, atunci alocăm banii aceștia în cutare loc în funcție de cererea existentă. Dar altfel, programele noastre vor continua. Programul nostru anual uh, va, vor, va fi hotărât uh, de comun acord în funcție de priorități. Domnul Lockegaard a făcut uh, referire la relațiile externe și acest dezechilibru care există între um, schimburile de studenți între Uniunea Europeană și China. Am fost în China acum trei săptămâni și am convenit cu autoritățile chineze mm, să numească um, Um, un consilier de stat la cel mai înalt uh, nivel, singura femeie de altfel din uh, uh, structură, astfel încât cel de-al treilea um, pilon al um, relațiilor noastre și asta se va întâmpla, ar trebui să se întâmple când Van Rompuy și Barroso ar fi trebuit să viziteze China, dar acest lucru a fost amânat. Însă atunci când se va întâmpla, atunci toate aceste aspecte vor fi incluse în cel de-al treilea pilon al relațiilor noastre. Uh, iar că cât despre fuziunea dintre Erasmus, Mundus și Tempus și toate celelalte programe și reunirea lor în cadrul unuia singur, a, noi vom da ocazia tinerilor noștri să candideze pentru Erasmus, de exemplu, astfel încât să poată să meargă la o altă universitate, în China, în Japonia, în Statele Unite. Uh, Astfel, deschidem uh, această posibilitate și pentru um, țările din vecinătate. Asta în continuare uh, va continua și pentru programele de master, de doctorat și așa mai departe. Deci cred că există perspective foarte bune în acest sens. Acum câțiva membri și-au uh, exprimat uh, um, preocuparea referitor la, fondurile structurale. Este adevărat că Uh, nici cultura, nici sportul nu sunt menționate în mod uh, concret, însă acum suntem pe care, uh, pe care să aplicăm împreună cadrul pentru fondurile structurale. Ideea este că fondurile structurale vor fi alocate pentru a deservi obiectivelor strategiei Europa 2020. Deci chiar și dacă chiar dacă infrastructura în ceea ce privește uh, dacă, de exemplu, o infrastructură pentru sport sau una pentru universități trebuie să fie consolidată sau dacă e nevoie să se desfășoare un proiect cultural, tot va exista posibilitatea de a mm, um, uh, candida respectivele proiecte pentru fondurile structurale. În ceea ce privește patrimoniul cultural, acesta, bineînțeles că este parte din programul nostru cultural, întotdeauna a fost așa. Dați-mi voie să vă amintesc că uh, patrimoniul cultural uh, um, are niște premii pe care le acordăm în fiecare zi. Avem um, avem premiul pentru patrimoniul cultural, avem um, premiul pentru traducere literară, acestea, literară, acestea există și vor uh, exista în continuare și asta în cadrul sectorului nostru cultural din programul Europa Creativă. Acum, da, e adevărat că avem un proiect, uh, un, un buget un pic mai mic uh, pentru media decât pentru cultură, dar asta pentru că e mai scump. Bugetul este mai mare pentru media decât pentru cultură. Dar uh, Um, vom permite facilitarea împrumuturilor pentru um, proiecte și um, unități cultu culturale sau de media. Și aici, din nou, putem trece de la granturi la împrumuturi. Deci aici, despre asta mă, referea, la asta mă refeream, nu în alte domenii. Dar garanțiile pentru împrumuturi le asumăm noi? Da dăm astfel de mm, uh, garanții, însă rezultatele vor fi mult mai bune. Dacă am fi dat granturi și nu garanții, nu am fi uh, Um, de servit uh, decât un număr mult mai mic de industrii, de companii. Mă tem că va trebui să plec pentru că trebuie să țin o conferință de presă pe acest subiect. Am o zi foarte ocupată, dar sunt sigură că vom avea multe alte ocazii de a discuta acest program uh, mai în detaliu. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Vă mulțumim. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Vă pot asigura că vom avea discuții uh, intensive și detaliate anul viitor. În ianuarie vom hotărâ cine este raportorul și apoi uh, care sunt raportorii din umbră și așa mai departe. Um, sunt foarte multe lucruri bune în acest program. N-am vrut să le menționez pentru că am fost mai mult preocupate lucrurile care trebuie să fie schimbate. Mulțumim încă o dată, vă dorim uh, succes la conferința de presă și Um, sperăm că veți um, reuși să vă duceți la bun, um, la concretizare intențiile. Ne apropiem de sfârșitul conferinței, nu? Bye bye. So, we are under the point 12. Suntem la punctul 12. Trebuie să aprobăm procesul verbal al întâlnirii coordonatorilor de ieri. Cineva împotrivă nu se adoptă. La alte, la diverse, dorește cineva să intervină la diverse? Se pare că nu. Așa că ajungem la punctul 14. Următoarea întâlnire înainte de Crăciun, 20-21 decembrie. Se opune cineva? <laughs> Probabil că da. Mulțumim interpreților, weekend plăcut!